colleagues, we're about to resume our... Dragi colegi, aș vrea să salutăm în mod călduros, foarte călduros, pe doamna Reding. Și nu e o glumă. Vreau să vă spun că în această dimineață a, a fost frig în această sală de ședință și se pare că acum o să avem un fel de șoc în schimbarea temperaturii, pentru că o să ne fie foarte, foarte cald. Și având în vedere că s-a dat drumul la căldură, mult mai mult decât vroiam noi, aș sugera că dacă cineva poate să facă ceva în acest sens, ar fi bine să ia măsuri. Pentru că aici e vorba de o încălzire drastică. Așa că eu aș sugera să alegem așa o cale de mijloc, dacă se poate pe undeva să întoarcem, să rotim butonul așa pe undeva la mijloc, să nu ne fie nici prea cald, nici prea frig. Pentru că aici au crescut temperaturile mult prea mult. Iată că acum putem trece la schimbul de opinii cu doamna vicepreședinte Vivian Reding E vorba de revizuire de mijloc de termen a programului de la Stockholm. Suntem foarte bucuroși să ajungem la o concluzie a muncii depuse de Comisia Libe, și asta timp de ani de zile, iată că ajungem acum la un final final prevăzut, deci, pentru 2012, pentru a revizui astfel programul de la Stockholm. Acest lucru ne amintește faptul că programul de la Stockholm a fost adoptat sub președinția suedeză, exact în momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Sabona și se referă la spațiul de libertate, securitate și justiție, determină politicile europene în domeniu și Parlamentul European devenea astfel colegiuitor prin procedura legislativă obișnuită. Or... Și ne-au fost încredințate diferite dosare tocmai pentru a obține acest spațiu de securitate, justiție comun. Și la trei ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, putem spune că ne dorim să avem un raport de inițiativă, din proprie inițiativă, pentru a evalua acest program. Și raportorul pentru Comisia Libe sunt eu, așa că doresc să mulțumesc și colegilor care participă la această ședință comună, colegii din Comisia AFCO. Vom avea astfel, deci, un schimb de opinii cu doamna Reding, odată ce dumneavoastră va fi făcut prezentarea pe care dorește să o facă. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțum- să mulțumesc diferitelor comisii parlamentare pentru această oportunitate oferită astfel pentru a vă explica ce anume am făcut în cadrul programului de la Stockholm. Programele sunt frumoase pe hârtie, arată bine pe hârtie, însă trebuie să putem dezbate pe tema lor. Și Vrem să subliniem în mod foarte clar faptul că în, în fiecare program există acțiuni. Și asta am încercat noi să facem, asta am încercat eu să, facem, să fac în momentul în care am preluat această responsabilitate. Nu știu dacă vă mai amintiți prima noastră discuție pe tema programului de la Stockholm. E bine, părerile atunci erau destul de împărțite. Unii erau de părere că era un program nemaipomenit, alții au spus că nu mergea prea departe, suficient de departe. Însă mare majoritate erau de acord asupra faptului că programul de la Stockholm va fi un instrument, un instrument care să ne permită să obținem acea, acel spațiu de justiție care să fie o realitate concretă un instrument care va întări cooperarea între Parlament, Comisie și care va permite Parlamentului să devină un colegiuitor cu drepturi de pline, așa cum prevedea tratatul de la Lisabona. Și sunt convinsă că veți fi de acord cu mine asupra faptului că am parcurs deja o etapă importantă în ceea ce privește spațiul acesta de justiție. Și asta în nenumărate domenii. Justiție, Vă amintiți de unde am plecat, cum au început lucrurile, legislația penală, drepturi fundamentale, egalitate, politici de antidiscriminare, toate acestea se aflau pe agenda noastră de lucru și foarte multe progrese au fost astfel înregistrate. Și cred că toate aceste progrese ușurează viața de zi cu zi a cetățenilor. Acum, în ceea ce privește primele elemente, evident trebuie să fim atenți, trebuie să avem o justiție, un sistem de justiție care să fie unul de încredere, pe care să ne putem bizui. Asta ne cer cetățenii. Legea, legislația comercială în Uniunea Europeană, faptul că ne dorim să înlăturăm orice obstacole care încă mai există pentru comerț, faptul că ne dorim să avem sisteme echivalente de protecția consumatorilor în diferitele state membre, faptul că aceste produse trebuie să poată fi exportate fără costuri excesive. Iată, acestea sunt nevoi ale mediului de afaceri și acestea sunt subiecte pe care le dezbatem. Și am observat că discuțiile în cadrul Parlamentului și în cadrul Consiliului merg în direcția potrivită și avansează destul de bine. Directiva referitor la drepturile consumatorilor, dacă vă amintiți, în momentul în care am preluat-o, uh, era la un punct mort. Am reușit să o relansăm. Am reușit să o discutăm, să o dezbatem. Și aceasta se va aplica cu începere din iunie 2014 în statele membre. Iată un exemplu, printre altele, care ne va permite să avem un adevărat shopping online în Uniunea Europeană. Alte aspecte care sunt deosebit de importante. E vorba de acele conflicte transnaționale în domeniul comercial, recuperarea anumitor sume. Și cei care fraudează nu se mai pot ascunde, nu mai pot trece frontiera dintr-o țară în alta pentru a se ascunde. Apoi, procedurile ex equator. Am reușit să le rezolvăm, lucru care, bineînțeles, ne va permite să facem economia atât din punct de vedere al consumatorilor, cât și din punct de vedere al oamenilor de afaceri, pentru că va exista o recunoaștere automată dintr-un stat membru la celălalt. Am adăugat câteva elemente la această logică de deschidere a frontierelor pentru a ușura comerțul pentru IMM-uri și, de asemenea, și pentru consumatori. Uh, noul pachet de uh, referitor la solvabilitate. Acesta a fost discutat, a fost pus pe masa de discuție și schimbă punctul de vedere în ceea ce privește solvabilitatea. E un punct de vedere diferit față de cel din trecut. Știm ce anume nu a funcționat în trecut și atunci a trebuit să eliminăm anumite, anumite elemente. Știm că de multe ori uh, legislația anterioară a dus la pierderea unor locuri de muncă. Am încercat să găsim acele căi în așa fel încât în, întreprinderile și afacerile viabile să poată să beneficieze de o a doua șansă. Iată, în această direcție a mers această directivă. Apoi, rolul femeilor în, în uh, cadrul mediului de afaceri, de asemenea, a fost un aspect discutat, pentru că și aici e vorba de creștere. Noi am observat că acolo unde femeile sunt cele care se ocupă de management în anumite întreprinderi, rezultatele economice, financiare sunt bune. Și, evident, am observat că există o lipsă de competențe în Uniunea Europeană, însă asta nu ne mai putem permite pe viitor. Nu mai putem să pierdem din vedere competențele femeilor. Acestea nu trebuie lăsate în continuare deoparte, trebuie să fie valorificate așa cum trebuie. Și în final, însă nu în cele din urmă, pachetul referitor la protecția datelor. Din nou, face parte din acele reforme care prezintă un dublu aspect. Pe de o parte, o mai bună protecție a drepturilor cetățenilor, persoanelor, în ceea ce privește propriile lor date personale și, pe de altă parte, o deschidere a pieței în interesul întreprinderilor în loc să avem 27 de reguli de rezolvare a conflictelor comerciale, să avem o armonizare a acestora pentru a reduce povara administrativă pentru întreprinderi și pentru a crește astfel nivelul de protecție al cetățenilor. Cele două propuneri reprezintă un pachet, pachet care a fost dezbătut de mai multe ori în acest Parlament. A trebuit să mai cizelăm anumite detalii, însă putem constata că există un sprijin și o abordare pozitivă față de acest text care a fost adoptat. Deci, munca noastră progresează destul de bine și președinția irlandeză, odată ce se va pleca asupra acestui subiect, sunt sigur că va face din acest subiect o prioritate în următoarele șase luni. Acum, în ceea ce privește dreptul familiei, ne aflăm aici într-un domeniu în care niciodată n-am avut ocazia să intervenim înainte, pentru că a fost întotdeauna un subiect uh, rezervat principiului de subsidiaritate. Și iată că lucrurile evoluează repede și bine. Avem noi reguli în ceea ce privește divorțul și separarea legală. Avem o cooperare întărită, prima cooperare întărită în acest domeniu din istoria, întreaga istoria Uniunii Europene lucru care va permite acelor cupluri care se separă să aleagă care este legislația care se aplică a cărui stat membru în momentul în care doresc să divorțeze. Și această logică am aplicat-o de asemenea și în ceea ce privește moștenirile. Acum, legislația penală. Am încercat să ajungem la criterii echivalente pentru a ne asigura că procesele sunt echitabile peste tot în Uniunea Europeană, să avem un minim de reguli și de standarde care să ne permită, să permită fiecărui cetățean în parte să uh, beneficieze de același tratament, indiferent unde călătorește, să beneficieze de acest minim de drepturi în momentul în care se întâmplă ceva și în momentul în care anumite proceduri trebuie să fie aplicate. Dreptul, spre exemplu, la traducere, la interpretare, dreptul de a fi uh, informat în ceea ce privește procedurile uh, penale și am înregistrat de asemenea progrese și într-un alt subiect deosebit de important și anume să ne asigurăm că există accesul la un avocat dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat. Cred că împreună cu dumneavoastră putem fi foarte mândri asupra muncii depuse. Aici nu vorbim de procedurile penale obișnuite, ci am încercat să plasăm persoana care este victimă în centrul atenției noastre. Victima beneficiază acum de o nouă directivă avem uh, mandatul de protecție, care de asemenea a fost uh, instituit. Protecția civilă, de asemenea, se află în uh, discuție și va fi gata cât de curând, împreună cu directiva referitoare la uh, protecția, măsurile de protecție pentru, la nivel uh, transnațional pentru acele victime care au fost amenințate. Mare parte dintre ele, de fapt, sunt femei și pentru care ne dorim să asigurăm un mediu de protecție suficient și sunt conștientă de faptul că doriți să uh, finalizăm aceste, aceste negocieri cât mai repede cu putință și astfel să avem un sprijin deplin în acest domeniu. În momentul în care discutăm despre victime, aici nu discutăm doar despre femei, trebuie să discutăm și despre copii. Și aceștia întotdeauna au fost o prioritate în munca noastră comună. Directiva referitoare la victime stabilește anumite garanții pentru minori. Directiva adoptată în uh, noiembrie 2011 în ceea ce privește combaterea abuzurilor sexuale și a exploatării în scopuri sexuale și pornografia infantilă întărește sancțiunile referitoare la aceste infracțiuni și întărește și sistemul de protecție oferit acestor victime, copiilor. Și nu uitați și agenda europeană în ceea ce privește copilul și familia Uh, pentru a pune în aplicare în mod concret aceste drepturi care sunt înscrise în convenție și care reprezintă drepturi fundamentale pentru copii. Deci am încercat să construim pe această, uh, pe această bază a drepturilor fundamentale, nu numai prin discursuri frumoase, ci și prin acțiuni, prin legislație, prin inițiative Uh, legislative care să fie coerente și care să se înscrie în Cartea Drepturilor Fundamentale, pentru că e un concept de bază a modului, un concept fundamental a modului în care Uniunea Europeană își construiește legislația. Amintiți-vă, în octombrie 2010, în strategia referitoare, pentru aplicare, referitoare la aplicarea eficientă a cartei, am avut discuții nenumărate pe această temă și doamna Flasicova a avut și un raport pe această temă. Carta stabilește măsurile necesare pentru a ne asigura că această carte este cu adevărat respectată și aplicată și că există o verificare a modului în care se respectă noua legislație avem acea listă a drepturilor fundamentale de verificare care poate fi aplicată de către Comisie în mod orizontal pentru orice tip de legislație. Și am înțeles că și Consiliul dorește să aplice acum această listă de verificare în funcție de uh, amendamentele pe care Consiliul le va propune pe marginea acestui text. Aș vrea să vă amintesc și raportul anual în ceea ce privește implementarea cartei care a fost publicat pentru a doua oară. Acum, ajung la un alt capitol, un capitol pe care îl uh, realizez împreună cu colegii mei. Pentru a combate infracțiunile de tip financiar, am luat măsuri și ne dorim să combatem orice formă de abuzuri de pe piață. Am negociat împreună cu Comisia Libe și sper că aceste negocieri să ajungă la un rezultat final cât mai repede cu putință. În ceea ce privește frauda, am propus de asemenea armonizarea regulilor în vigoare în statele membre pentru a combate frauda și propunerea noastră include de asemenea și stabilirea unor sancțiuni minime pentru a putea combate această uh, plagă ce anume mai trebuie să facem sau ce anume mai trebuie să aplicăm concret în practică. Mai avem o comunicare referitoare la practici comerciale care nu sunt echitabile și care va fi discutată anul viitor, va fi pe masa de discuție anul viitor și care ne va permite să întărim punerea în aplicare uh, a diferitelor instrumente pe care le avem la dispoziție. De asemenea, lucrăm și pe alte documente uh, de natură civilă și pe care le vom propune la începutul anului viitor pentru a înlătura orice tip de bariere în calea cetățenilor care doresc să-și valorifice propriile lor drepturi, libertatea de circulație, spre exemplu. Evident, mai sunt și subiecte dificile, cum ar fi revizuirea uh, pachetului referitor la mobilitate și noi propunem să aducem la zi legislația pentru a introduce anumite modificări în momentul în care această directivă a fost realizată pentru prima dată, nu am ținut seama la momentul respectiv de dimensiunea internet, dimensiunea zborurilor low cost. Iată de ce trebuie să adaptăm, să modificăm legislația noastră și să ținem seama de realitatea de pe piață și de, să ținem seama de asemenea și de obiceiurile consumatorilor. Eu am încredere că destul de repede vom fi în măsură să ajungem la uh, rezultate concrete referitor la această listă, pentru că atât Consiliul cât și Parlamentul negociază și avansează foarte bine. Apoi, în ceea ce privește separarea legală, divorțul, uh, consilierea, protecția oferită consumatorilor și cetățenilor care se află într-o situație dificilă în momentul în care călătoresc, spre exemplu, în afara Uniunii Europene. Și pentru că am observat că în anumite state membre există anumite dificultăți, ne-am dat seama cât de important este să avem o justiție civilă, comercială, care să funcționeze în mod corect, în așa fel încât să avem siguranță juridică pentru investitori. Aceasta să fie garantată. Dacă nu avem o astfel de siguranță, atunci investitorii nu vor veni, nu-și vor risca banii. De aceea am propus uh, și avem deocamdată și am avut în plen discuții destul de aprinse, am încercat să propunem o procedură de evaluare a modului în care evoluează uh, din punct de vedere economic și din punct de vedere bugetar justiția în statele membre. Pentru toate statele membre. Nu doar pentru cele care se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, ci pentru toate statele membre, tocmai pentru a vedea dacă uh, e nevoie de un sistem detaliat de analiza sistemului judiciar în care să avem a, uh, a, experți independenți care să fie numiți și care să evalueze situația și pentru a vedea care este gradul de rapiditate cu care anumite decizii sunt luate de către tribunalele noastre. În 27 noiembrie am uh, prezentat o comunicare uh, cu privire la directiva privind uh, reclamele mincinoase. Pentru a pune mai bine în aplicare această directivă, trebuie să vizăm practici de piață B2B Uh, nu știu dacă vă amintiți că au fost, ne-au fost adresate foarte multe întrebări parlamentare. Uh, e, a fost un adevărat uh, scandal și a trebuit să găsim o soluție. Trebuie să revizuim această propunere în anul 2013. Această, această revizuire este prevăzută pentru 2013. Pentru a-i face plăcere atât președintelui, cât și mie, aș dori să vă spun că oficiul uh, procurorului european uh, este în colimatorul nostru și voi face o propunere în acest sens în 2013, pentru că el se va ocupa de combaterea infracțiunilor care uh, vizează interesele financiare și în legătură cu această propunere, sigur că e nevoie de o reformă a Eurojust, pentru ca acest organism să lupte mai bine împotriva criminalității financiare și să ajute, să asiste statele membre în cooperarea lor uh, de zi cu zi. Și uh, voi folosi această ocazie atât cu, ce, uh, cu privire la Eurojust, cât și la uh, oficiul procurorului european, pentru a mă asigura că Parlamentul are toate mijloacele la dispoziție pentru a evalua uh, activitatea Eurojust și pentru a participa la Uh, înființarea oficiului procurorului general. Și apoi, bineînțeles, în ce privește drepturile procedurale, ne aflăm la jumătatea drumului, încă nu am ajuns la sfârșitul lui, trebuie să ne ocupăm și de prezumția de nevinovăție, să avem uh, garanții speciale uh, pentru persoanele vulnerabile, așa cum uh, s-a anunțat în uh, pachetul privind uh, victimele și asistență juridică. Toate aceste elemente vor face parte dintr-un pachet pe care îl voi da publicității în a doua jumătate a anului 2013. Știm cu toții că unul dintre elementele încrederii reciproce, fără de care recunoașterea reciprocă nu e posibilă și cooperarea în sistemul judiciar nu are cum să funcționeze, o reprezintă sau are, uh, are un efect și asupra uh, încarcerării. Trebuie să uh, reintroducem uh, arestul uh, preventiv la nivel european. Uh, trebuie să ne asigurăm că trei uh, decizii cadru cu privire la încarcerare vor fi cu adevărat uh, aplicate, puse în aplicare de către toate statele membre până la uh, sfârșitul anului 2014. Știți că cu privire la deciziile cadru, nu, uh, Comisia nu poate avea o uh, intervenție directă, la fel uh, cum nici Curtea Europeană de Justiție sau Parlamentul nu pot avea o intervenție directă, pentru că e vorba de texte adoptate înainte de tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, este foarte important ca uh, uh, aceste cadre cu privire la încarcerare Uh, să fie uh, adoptate, pentru că dacă nu, anumite sisteme de justiție vor opune rezistență la extradarea infractorilor. Și, în fine, mm, în ce privește uh, aderarea la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să ne asigurăm că se respectă cu adevărat în toate statele membre drepturile fundamentale. Noi ne-am finalizat. Activitatea Consiliului va Uh, va urmări uh, situația de aproape, va încerca să identifice dacă vreun stat membru uh, pune probleme și vom încerca să depunem eforturi rapide înspre o aderare urgentă. Și în fine aș dori să vă spun că pregătim anul european al cetățenilor, activitatea de pregătire e în toi, Parlamentul European a fost foarte util Uh, ne-a fost de mare ajutor în activitățile pe care le-am avut, reuniunile uh, de la uh, primării și sper că în anul 2013 europarlamentarii vor continua să se implice uh, Uh, în uh, astfel de ședințe publice, deci vor fi uh, cu adevărat urechea care va asculta cu mare grijă tot ce au cetățenii de spus. Domnule președinte, am făcut o sinteză succintă a acțiunilor numeroase pe care le uh, derulăm, uh, sper, uh, la modul foarte eficient. Toate aceste activități nu ar fi fost posibile dacă, nici, dacă Parlamentul European nu și-ar fi făcut treaba așa cum a făcut-o, a făcut-o foarte bine. Vă mulțumesc pentru tot, dar în primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră care ne-au ajutat enorm pentru ca uh, spațiul de justiție să progreseze. Mulțumim, uh, doamnă comisar, doamnă vicepreședinte Reding, pentru prezentarea uh, evoluțiilor legate de programul de la Stockholm, uh, care, insist, uh, a, a intrat uh, în, a fost lansat odată ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare um, o, un element, component crucial al transformării constituționale care a avut loc odată cu intrarea în vigoare a, tratamentul, a tratatului de la Lisabona. și care a schimbat și zona de libertate, securitate și justiție în profunzime. Iată, au trecut de atunci trei ani și trebuie să recunoaștem bineînțeles, ă, că și Comisia a adoptat ă, inițiative foarte importante și că au fost înregistrate progrese foarte importante în domenii care ne interesează pe noi și care ne sunt dragi nouă. De exemplu, pachetul drepturi procedurale, de asemenea, uh, pachetul cu privire la protecția datelor, ambele inițiative care reprezintă o miză foarte importantă pentru noi și cu permisiunea dumneavoastră, înainte de a da cuvântul colegilor care doresc să, iau, să, să pună întrebări în calitate de raportor care se ocupă de uh, revizuirea intermediară, uh, pe care trebuie să o întocmească Comisia Libe, deci aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Aș dori în primul rând să pun accentul pe importanța calendarului pentru că um, uh, iată ne aflăm la finele anului 2012, ne apropiem de anul 2013, care va fi ultimul an plin uh, de mandat al uh, Parlamentului European. Să nu uităm că va trebui să cooperăm strâns împreună acum mai bine decât oricând dacă vrem să finalizăm toate proiectele noastre, pentru că dacă nu vom reuși să finalizăm toate proiectele, probabilitatea până la finalele mandatului să încheiem toate aceste dosare va fi foarte scăzută. Deci dacă nu uh, uh, ne mișcăm repede în 2013, spre sfârșitul anului toată lumea va fi în campanie electorală și uh, deci va trebui să ținem cont și de aceste constrângeri de calendar și de aceea am apreciat angajamentul dumneavoastră de a vă respecta angajamentele la timp, faptul că ați menționat în prezentarea dumneavoastră cooperarea și implicarea noastră în uh, înființarea acestui uh, oficiu uh, al procurorului european care va fi foarte important pentru a combate criminalitatea transfrontalieră în conformitate cu articolul 83, care se, oferă, se referă la uh, infracțiunile transfrontaliere și, de asemenea, și articolul 86, care reprezintă baza pe care ar trebui să construim o instituție nouă, să înființăm o nouă instituție, respectiv uh, Biroul Procurorului European, în urma experienței uh, acumulate până acum uh, de Eurojust. Deci, cred că este foarte important să abordăm um, chestiuni precum Um, uh, punerea în aplicare și nerespectarea legii, nu, vom, nu mai putem tolera uh, astfel de, de uh, abateri de la lege, pentru că tratatul de la Lisabona este foarte ferm de asemenea, uh, și Carta Drepturilor Fundamentale a devenit lege cu tratatul de la Lisabona, deci până la urmă se pune problema aplicării legii a unor drepturi fundamentale obligatorii. Deci ne bucurăm de propunerea dumneavoastră de a uh, lansa acest tabel de corespondențe în legătură cu respectarea statului de drept, ca un posibil semnal în acest sens. De asemenea, aș dori să menționez și faptul că e important ca uh, Parlamentul European să-și sincronizeze activitatea cu parlamentele naționale. Parlamentul European reprezintă uh, 500 de milioane de persoane. E vorba de Parlamentul care, uh, care reprezintă nivelul european de decizie și de răspundere. E Parlamentul European care uh, e tras la răspundere Ehm, la nivel european, însă știm prea bine că statele membre întotdeauna uh, sunt pe fază că au și ele uh, parlamente naționale și acestea trebuie să fie respectate uh, prin mecanismul de alertă timpurie Uh, trebuie să ne asigurăm că competențele legislative ale parlamentelor uh, naționale sunt respectate uh, în domenii delicate, precum dreptul familiei, anumite domenii ale dreptului penal. Deci cred că ar trebui să subliniem dorința noastră de a coopera și să o facem eficient. Când vorbim despre legislație europeană, Parlamentul European are datoria de a se face tot mai auzit și uh, de a uh, viza tot mai sus, dar nu ar trebui să, uh, sau ar trebui să rămână cu picioarele pe pământ. Nu cred că ar trebui să ne, uh, să ne negăm uh, propria noastră marjă de manevră, ar trebui să uh, o marcăm cât mai puternic, dar uh, în primăvara 2013 ar trebui să încurajăm uh, Uh, cooperarea cu parlamentele naționale, să avem o conferință interparlamentară pentru a uh, monitoriza um, aplicarea, până în aplicarea tratatului de la Lisabona din perspectiva drepturilor fundamentale. Și insist, acest lucru e un principiu foarte important pentru noi. Noi ne-am dorit să rămânem foarte exigenți atunci când uh, statele bat la poarta Uniunii Europene și cer ca criteriile de la Copenhaga să fie uh, reprezentate, respectarea drepturilor fundamentale, protecția judiciară uh, și alte criterii de acest uh, tip, ar trebui ca aceste state membre, după ce au aderat, să respecte în continuare la fel de strict aceste criterii. Pentru că după ce devin uh, membrii ai Uniunii Europene, uh, aceste criterii nu mai sunt la fel respectate ca atunci când aceste, aceste state membre erau în faza de aderare și încercau să intre în familia europeană. Deci trebuie să rămânem în continuare foarte vigilenți pentru ca după aderare aceste criterii să fie la fel de bine respectate. Acestea fiind spuse, intenționez ca în uh, ianuarie, la sfârșitul în ianuarie, să fac uh, o primă, uh, să întocmesc un prim document cu privire la, la, la perioada intermediară. Dau cuvântul membrilor, în primul rând, doamna Mathieu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar Reding pentru prezența la comisia noastră în această ultimă după masă de activitate din acest an a Comisiei Libe. Aș dori să vă felicit pentru propunerile făcute de către Comisie și în contextul programului de la Stockholm ascultându-vă și uh, citind uh, sau trecând în uh, revistă propunerile uh, comisiei, ne dăm seama că s-au făcut foarte multe progrese de la începutul mandatului și e foarte bine pentru că era un vid în acest domeniu al justiției a drepturilor fundamentale în Europeană, un vid, o lacună care uh, începe, să fie, începe să fie umplută. Și încă o dată aș dori să-mi exprim satisfacția față de activitatea depusă de dumneavoastră și de Consiliu. Însă mai Uh, e loc de mai bine și în acest sens, uh, doamnă comisar, aș dori să vă întreb uh, ce se întâmplă cu asistența jurisdicțională, jurisdicțională pentru că discutăm acum directiva um, avocaților și dumneavoastră nu ați dorit să se facă o legătură între aceste două directive, intenționați să faceți o propunere în acest domeniu în lunile următoare la fel uh, și în ce privește directiva privind interpretarea, ne dăm seama că adesea în anumite state membre lipsesc uh, banii pentru ca uh, interpretarea să fie pusă la uh, dispoziția victimelor, victimelor. De exemplu, în 2 noiembrie în Belgia, poate că cunoașteți uh, faptul divers care a avut loc, un brazilian a fost arestat cu 4 kg de cocaină. Nu s-a găsit niciun uh, interpret uh, cu limba portugheză, totuși uh, ne aflăm în Belgia. Mi se pare culmea că în statul membru în care există un număr destul de mare de interpreți, nu s-a putut găsi un interpret cu portugheza și deci acest infractor a fost uh, lăsat, uh, a fost uh, lăsat să se întoarcă în Brazilia pentru că nu a putut respecta legea. Aș dori să știu dacă există mijloace suplimentare pentru a ajuta statele membre care nu au suficienți bani în acest, în acest domeniu. Aș dori să mă refer și la corupție Știți că în anumite state membre, dintre care face parte și uh, Franța, uh, suntem blamați pentru că nu combatem suficient uh, corupția uh, în anumite cercuri. Aș dori să știu dacă aveți intenția să faceți o propunere pentru a uh, proteja cei care dau alerta whistleblowers uh, Uh, e o idee care a apărut în mai multe state membre și apoi uh, încă o întrebare. Președintele nostru a vorbit destul de mult de oficiul procurorului uh, european. Cred că e foarte important să-l înființăm. Care va fi domeniul, sfera de aplicare de care se va aplica el pe lângă, se va, se va ocupa el pe lângă interesele financiare Uniunii Europene? Mă întreb dacă doriți ca competențele sale să fie extinse pentru a include și crimă organizată sau alte, alte uh, domenii. Lasă și ceilalți colegi să vorbească, probabil că cu toții au lucruri interesante. Mulțumesc, doamna Fayon. vă rog. Hvala lepa, um, predsedujoči. Hvala gospe komisarki, da ste si bom počakala za prevod. Vă mulțumesc, doamna comisar. Aștept să vă puneți căștile. Am să vorbesc în slovenă, pentru că există interpretare. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că v-ați făcut timp în această după-amiază pentru noi. stvari, Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați uh, depus. Aș dori să vă vorbesc despre o întrebare care mi se pare foarte importantă, având în vedere că vorbim despre un sistem juridic echitabil și așa mai departe la Parlamentul European recent am uh, uh votat uh, parlament, uh, am votat raportul doamnei Elen Flotră. Nu e un subiect cu totul și cu totul nou, pentru că am constatat foarte multe încălcări ale drepturilor omului în Europa, de asemenea, și am lansat un apel Comisiei Europene Uh, și uh, pe această temă. Am cerut Comisiei să adopte măsuri pentru ca statele membre să își asume răspunderea. Nu cred că în Europa uh, ne putem permite să dăm lecții statelor terțe, de exemplu statelor arabe, cu ocazia primăverii arabe în acest domeniu al drepturilor omului, în condițiile în care aceste drepturi nu sunt respectate în Europeană. Dacă ne uităm la raportul Curții de, privind drepturile omului cu privire la Macedonia, ne dăm seama că uh, anchetele derulate nu au fost eficiente în condițiile în care noi am pus accentul pe uh, acest uh, subiect uh, în plenul Parlamentului European. Și mă uh, revoltă decizia Comisiei Europene uh, de a nu fi reacționată uh, oficial la rezoluția Parlamentului European. Ne-am pregătit uh, o serie de rapoarte, Uh, am uh, sintetizat uh, rapoarte din partea ONG-urilor, a organismelor internaționale care au dat publicității astfel de rapoarte și aș dori să știu dacă Comisia are în vreun fel intenția de a da curs dorințelor noastre. Mulțumesc, Andrew Duff. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Bună ziua! Mă bucur de faptul că Comisia va uh, da publicității propunerea de a consolida uh, competențele uh, Procurorului General European pentru a combate criminalitatea organizată. Aș dori să știu dacă ne puteți spune dacă ați început deja să discutați cu guvernul britanic conținutul acestei propuneri, abordarea de a fi de sta, respectiv de a participa sau de a nu participa la această propunere. Și uh, punând lucrurile într-un context mai vast, aș dori să vă rog să ne spuneți cât de problematice sunt opt out clauzele de, clauzele de ieșire pe care Regatul Unit le-a invocat în abordarea sa uh, privind um, justiția și afacerile interne. Cât de multe probleme ar putea să ne pună uh, uh, în practică, la modul concret, aceste opt autori? și câte probleme ar putea reprezenta ele pentru comisie. Și pornind de la acest punct, nu cred că e prea devreme să ne gândim la următorul exercițiu care va fi reforma tratatelor și care probabil că va începe în primăvara anului 2015, odată cu convenția. Președintele Barroso a spus că intenționează să publice propunerile sale în uh, primăvara anului 2014 și mărturisesc că eu cred că aceste propuneri sosesc mult prea târziu. Pentru că uh, dacă intenționează astfel să influențeze campania electorală a Parlamentului European, atunci am dorit să știm cum gândește Comisia pe această temă. Deci ar trebui să știm în uh, toamna lui 2013 care este poziția Comisiei. Aș dori să știu dacă programul de la Stockholm până acum a, v-a dat ceva idei în legătură cu eventuală tranziție uh, sau schimbare a competențelor uh, Comisiei între statele membre și în Europeană. ca parte a activității dumneavoastră în acest domeniu atât de uh, important și de delicat. Mulțumim, domnule Daf, uh, doamna Argentini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. Doamnă comisar Reding, ați menționat că Uh, la jumătatea anului 2013 intenționa să dați publicității un pachet, o propunere mai vastă care include și asistența juridică. Sunt vești bune? Nu le mai așteptam, sincer, dar aș dori să ne mai uh, spuneți câte ceva despre acest pachet și dacă va conține propuneri legislative. Pentru că s-a vorbit foarte mult de asistența juridică înainte, însă dacă vrem să Uh, facem ca cooperarea în domeniul justiției Uniunii Europeană să progreseze, nu putem să continuăm fără asistență juridică demnă de acest lucru. Uitați-vă la această dezbatere cu privire la accesul la un uh, avocat sau uh, uitați-vă la dezbaterea cu privire la mandatul european de arestare. Uh, sau dezbaterea cu privire la Ordinul European de Anchetă, fără o garanție juridică la nivel european, nu putem să garantăm cetățenilor că uh, drepturile lor vor fi cu adevărat respectate. Deci aș dori încă o dată să ne spuneți mai multe despre pachetul VAST și asistența juridică. O a doua întrebare. Săptămâna trecută la Strasburg am discutat uh, despre drepturile omului în Europeană și încă o dată ați vorbit despre tabelul uh, de corespondență din domeniul justiției. Mi s-a părut o idee foarte interesantă. V-am întrebat pe atunci dacă putem să extindem sfera de aplicare, însă aș dori să vă mai întreb ceva. Când uh, ne putem aștepta la o propunere concretă, respectiv care vor fi indicatorii uh, pentru acest uh, tabel de corespondență. Cred că e un instrument pe care l-am putea folosi pentru a evalua în sfârșit uh, respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și uh, colegii tocmai au spus că uh, dacă vrem ca toată lumea să respecte drepturile omului, trebuie să luăm acest subiect la modul foarte serios în Uniunea Europeană. Și să identificăm pe vinovați și chiar să pedepsim statele membre care nu respectă acordurile pe care le avem uh, în acest domeniu al drepturilor fundamentale. Deci, încă o dată, aș dori să-mi spuneți când vor apărea indicatorii care vor uh, compune acest tabel în domeniul justiției. Domnul Kirchhoff. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc doamnei comisar, într-adevăr, pentru această listă exhaustivă de realizări. O felicit pe dumneiei și pe colegii dumneiei pentru efortul pe care l-au depus în cadrul mandatului. Una din uh, îngrijorările mele vizează tocmai acest lucru, și anume că uh, volumul de muncă e considerabil, se gestionează un număr impresionant de probleme, dar există cu siguranță o cerere crescândă din partea Parlamentului și sunt convins că și Comisia simte acest lucru. E o necesitate ce derivă din partea nevoilor statelor membre de a aborda tot mai multe puncte. Aș dori să mă concentrez asupra problemei evaluării realizărilor uh, indiferent de programele în curs de desfășurare. Cu siguranță, doamna comisar a vorbit despre tabelul de corespondență în uh, justiție și, dincolo de observațiile doamnei Sargentini, aș uh, dori să știu care au fost criteriile folosite în uh, evaluarea pentru a vedea câte puncte vor fi incluse pe acest tabel de corespondență. Pentru că, în calitate de politicieni, putem cu toții să venim cu propriile aprecieri. Și cu toții avem propria părere în ceea ce privește un eșec sau un succes. Iată, aș dori să știu mai multe despre criteriile folosite pentru tabelul de corespondențe și referitor la felul în care evaluăm deja obiectivele atinse. În urma cu câțiva ani eram responsabilul de echipele comune de anchete. Eu um, sprijin, cooperarea suplimentară, care cred că e necesară între agențiile de aplicare a legii de-a lungul Uniunii Europene. S-au înregistrat uh, succese importante, dar în cadrul unei echipe comune de anchetă, nu cred că s-a făcut o evaluare adecvată referitor la felul în care această echipă a fost folosită în beneficiul cetățenilor. Mai există un uh, domeniu pe care aș dori să-l abordez, și anume evoluția internetului. Cred că am putea vorbi la nesfârșit despre infracțiunile pe internet și despre abuzurile îngrozitoare care au loc pe internet în deosebi când vine vorba de copii, dar și infracțiunile de ordin general care au loc pe internet. Mă întreb dacă Comisia poate reuni toate aceste aspecte într-o abordare generală față de internet, o abordare care ne-ar permite să legiferăm sau să luăm măsuri împotriva acelora care, care produc aceste infracțiuni pe internet, să-i tragem cumva la răspundere. Cred că la ora actuală există o abordare negativă care nu contribuie la protejarea copiilor sau utilizatorilor. Doamna Giaroca Aș dori să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru activitatea dumneavoastră și pentru cooperarea de care ați dat dovadă în anul 2012 și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră în 2013. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă întreb în primul rând referitor la inițiativele dumneavoastră legislative. Um, dori să știm care este părerea dumneavoastră privind revizuirea directivelor pentru 2013. De asemenea, aș dori să știu dacă deocamdată puteți vedea o deosebire față de varianta din 2007, când uh, insistam asupra introducerii unor sancțiuni din partea guvernelor, sancțiuni introduse pe hârtie, însă multe state membre nu au uh, răspuns favorabil deocamdată. Dacă îmi permiteți, uh, pentru 2013 aș dori să știu în ce măsură Comisia poate și este capabilă să aibă o atitudine cât se poate de critică cu statele membre, îndeoseb când vine vorba de drepturile fundamentale, legislația antidiscriminare, protecția drepturilor minorităților. Doamna Romero. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Reding. Este clar, nu avem nicio îndoială în ceea ce privește munca dumneavoastră și capacitatea dumneavoastră de a munci. Avem o comisară pentru justiție care, într-adevăr, a făcut foarte mult. Avem foarte multe proiecte pe masa de discuții și de aceea trebuie să vă mulțumim pentru această capacitate de lucru pe care o aveți. Aș face o, un comentariu și aș adresa o întrebare. Când anume Prevedeți dumneavoastră să avem uh, proiectul de directivă în ceea ce privește asistența juridică gratuită, pentru că ați vorbit de persoanele vulnerabile și adevărat că pachetul acesta pentru persoane vulnerabile e un pachet de care avem nevoie, vorba de acele garanții procedurale, vorba de vulnerabilitate și a, nu uitați că acest lucru ar putea duce la o vulnerabilitate sporită uh, pentru acele persoane care nu au mijloace financiare și aș vrea să știu, dacă nu îl prezentăm acum acest pachet, ar fi păcat, pentru că acesta este elementul care lipsește. E nevoie de această propunere referitoare la asistența juridică gratuită. Asistența pentru acele persoane care nu vorbesc limba respectivă. E bine, nu știu dacă vom putea rezolva acest lucru astăzi, dar, într-adevăr, Aici e vorba de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care spune în articolul 6, pentru ca un proces să fie echitabil, atunci anumite drepturi trebuie să fie respectate, și anume accesul la informare, să înțeleagă persoana respectivă despre ce este vorba. Și atunci, care este pachetul acesta de garanții? Cum îl vom finaliza dacă ne lipsește tocmai, tocmai acest aspect important? Și în momentul în care discutăm despre revizuirea procesului programului de la Stockholm și foaia de parcurs, foaia de drum, care a stabilit atunci anumite uh, sol posibilități, am, am găsit soluții pentru a depăși dificultățile, însă, având în vedere complexitatea tehnică a acestui subiect, e bine, e vorba de o complexitate, aș spune eu, mai degrabă economică decât tehnică și ar trebui să vedem că cei care au de suferit a, sunt tocmai cei care sunt săraci. De aceea aici avem un, niște garanții procedurale, pe, dar pentru oameni bogați, nu pentru oameni săraci. De aceea cred eu, cred eu că această temă este deosebit de importantă și ar merita să ne luptăm pentru ea, pentru ca acest pachet de garanții procedurale să fie complet. În al doilea rând, aș dori să vă întreb, de asemenea, referitor la comentariul pe care l-ați făcut dumneavoastră referitor la lupta împotriva delicvenței și a criminalității organizate, aici avem o problemă mare în ceea ce urește definirea infracțiunilor, v-aș spune eu, serioase. Uh, pentru că aceasta reprezintă baza pe care trebuie să ne sprijinim, spre exemplu când vine vorba de Eurodac, registrul de pasageri și așa mai departe. Utilizăm o definiție care în momentul de față nu are un temei juridic. Nu are un temei juridic armonizat. Și aici, evident, există dificultăți. Eu știu că dificultăți există, însă în momentul în care vorbim despre crimă organizată, trebuie să știm exact. Ne referim la Convenția de la Palermo pentru că Națiunile Unite sunt cele care au stabilit o definiție în acest sens, însă nu avem o definiție europeană. Nu știm ce înseamnă o crimă, o infracțiune serioasă și baza juridică a acestei directive, temeiul juridic, este destul de fragil. De aceea cred eu că ar trebui să continuăm munca noastră în așa fel încât această bază să fie din ce în ce mai solidă, în așa fel încât să putem avansa pe o temă atât de importantă. Apoi, directiva referitoare la protecția datelor. Este adevărat că regulamentul avansează mai repede decât directiva, însă directiva reprezintă cadrul. Cadrul care ne va permite să avem acțiuni și nu ne putem permite să ne aflăm uh, sub ceea ce prevedem noi în materie de protecție. Protecție a cui? A persoanelor fizice. Vorbim de acele persoane care în anumite ocazii, în anumite situații, în momentul în care uh, cooperarea polițienească cere acest lucru, e bine, persoana respectivă s-ar putea afla într-o situație în care datele sale nu sunt uh, protejate. Și atunci Vrem ca această directivă să fie pe masa de discuții cât mai repede cu putință. Știm că există dificultăți, știm din ultimele vești pe care le avem din partea președinției cipriote faptul că la Consiliu se preferă faptul că regulamentul să avanseze mai repede decât directiva și că directiva, din acest punct de vedere, trebuie să înainteze mai uh, încet. Însă noi credem că trebuie să meargă mână în mână, pentru că nu putem avea pe de o parte un aspect represiv și pe altă parte să nu avem și o protecție a datelor. Și în final, și aceasta este ultima întrebare pe care vreau să vă adresez. Îmi cer scuze, domnule președinte, de adevărat e foarte important. O secundă doar. Delicvența și infracțiunile de tip financiar. Cum putem lupta împotriva fraudei? Cum putem lupta împotriva acestei delicvențe, aș spune eu, de natură economică? Ce se întâmplă cu paradisurile fiscale? Da, putem lansa foarte multe instrumente, elemente și așa mai departe. Vorbim de siguranță pentru investitori și așa mai departe, însă ce, ce putem face atâta vreme cât continuă aceste sisteme? Uh, ne lipsește transparența. Atâta vreme cât nu punem capăt unor astfel de sisteme, nu prea văd cum am putea să rezolvăm uh, această, această, această temă de luptă împotriva delicvenței financiare. Da, lista a fost destul de lungă până acum și mai există membri care doresc să intervină. Vă rog să țineți cont de faptul că timpul uh, pe care la avem la dispoziție este limitat și ar trebui să-i lăsăm timp și doamnei Reding să ne răspundă la toate întrebările. Vă rog așadar, încercați să fiți succinți, limitați-vă la câteva puncte specifice. Acum urmează doamna Flotră. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește, eu sunt de părere că în 2014, pentru a putea convinge cetățenii europeni să voteze pentru a întări cei care doresc acest lucru pentru a întări Europa, este că trebuie să demonstrăm un lucru, și anume că Europa a servit la îndeplinirea acelor obligații, și anume accesul la anumite drepturi pentru toți cetățenii europeni și pentru toate persoanele supuse jurisdicției europene, indiferent de origine etnică, rasială, orientare sexuală și așa mai departe. Și că în același timp am reușit să constituim un sistem juridic în care Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, care se ocupă de tratate este capabilă să impună statelor membre care eventual ar avea atitudini, știu eu, sub influența anumitor tendințe populiste, xenofobe și așa mai departe, să le impună, deci, obligația de a re- își respecta angajamentele. Iar din acest punct de vedere avem două dosare pe care colegii le-au evocat. E vorba de strategia pentru incluziunea romilor. E un subiect deosebit de important pentru că prin aceste drepturi, acestor drepturi acordate romilor, putem demonstra tuturor cetățenilor europeni, pentru că ei sunt cei mai discriminați de fapt în Europa, e bine putem demonstra că Uniunea Europeană este activă, este eficientă, este capabilă să repună lucrurile în context așa cum trebuie atunci când statele membre nu își respectă angajamentele și cred din acest punct de vedere avem nevoie de o consolidare rapidă a sistemului de monitorizare, a mecanismului de monitorizare de uh, incluziune a romilor. Și aș vrea să știu ce ați prevăzut în acest sens. Și un al doilea aspect, și colega mea s-a referit, doamna Faion s-a referit la acest lucru, e vorba de de CIA. Aș vrea să știu. Dumneavoastră oare știați că acest raport se va bucura de un, de un sprijin foarte important, 68 de voturi pentru, 4 împotrivă și că acest raport redactează anumite recomandări foarte precise, foarte concrete față de Comisia Europeană și din punctul meu de vedere, ceea ce noi am încercat, Parlamentul European a, de, a făcut foarte multe eforturi, a în 2007, chiar și anul acesta, în așa fel încât instituțiile europene să, să, să-și asume răspunderile ce le revin. Iar dumneavoastră, în calitate de Comisia Europeană, trebuie să sprijiniți statele membre care uh, uh, încă mai întârzie. Și întârzie din cauza deciziei luate de Curtea Europeană de Justiție. Știm că mai există încă două cazuri în, curtea, în fața uh, CEDO, împotriva României, împotriva uh, Lituaniei. Două victime. E bine, haideți să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în uh, Macedonia. Condamnarea este clară, o condamnare din cauza torturii, uh, condamnare pentru a o retrocedare extraordinară. E vorba de prejudiciul pe care l-a avut de suferit persoana respectivă în momentul în care a fost transferată zborurile. E bine, cred eu că în acest sens trebuie să uh, depășim această situație printr-o abordare pozitivă și prin punerea în aplicare a recomandărilor concrete, pentru că vrem să susținem procesele care se desfășoară la nivel național în acest domeniu. Textele să fie transpuse în așa fel încât anchetele care sunt făcute pe aici, pe acolo, să se completeze și să avem din partea Comisiei Europene acest rol de coordonare, de inițiativă. Eu cred că este deosebit de important pentru credibilitatea pe care uh, o vom avea în următoarele alegeri în prevăzute în 2014. Señora Jiménez Becerril, su turno, por favor. Sí, <clears throat> gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru prezentarea sa și profit de ocazie pentru a-i mulțumi în mod public și pentru a o felicita-o pentru faptul că acordă atât de multă atenție victimelor și pentru angajamentul său pentru a reda acestor victime demnitatea. Pachetul pentru protecția victimelor, care reprezintă o, o, acum o realitate, am în vedere că directiva a fost adoptată în ceea ce privește protecția victimelor, e bine, trebuie să vă spun că foarte mulți cetățeni mi-au spus prin intermediul ONG-urilor, că doresc să vă mulțumesc pentru că drepturile lor sunt îmbunătățite. Pentru că se poate întâmpla să fii la un moment dat victimă într-o țară care nu e țara ta. Și că această directivă redă încredere cetățenilor asupra faptului că astăzi uh, pot fi protejați, că justiția funcționează și această directivă trebuie să devină o realitate. A fost adoptată, însă trebuie să devină o realitate concretă și știu că rolul dumneavoastră va fi foarte important în ceea ce privește monitorizarea ulterioară a diferitelor state membre pentru a vedea cum anume acestea aplică directiva în așa fel că să nu rămână doar la nivel de cuvinte frumoase, ci să devină realitate și deci să fie un instrument care să corespundă așteptărilor cetățenilor. În același timp aș dori să recunosc că ați făcut o muncă extraordinară în ceea ce privește integrarea femeilor în posturi de conducere în cadrul întreprinderilor. Și au existat discuții cu comisia noastră, comisia FAM în acest sens și aș dori să vă întreb dacă ați uh, găsit sprijinul necesar pentru această inițiativă, care a fost inițial una destul de controversată și, în final, aș dori să știu cetățenii, cel puțin asta ne întreabă, asta ne cer, aș dori să știu cum anume anul viitor, anul cetățenilor europeni se va desfășura, pentru că uh, deocamdată încă nu știm. Întrebarea mea este următoare. Vom avea oare legislație sau propuneri de lege pentru a avansa pentru, în ceea ce privește, spre exemplu, inițiativa cetățenească. E o lege bună, însă concret, cum anume aceasta va fi în beneficiul cetățenilor, pentru că deocamdată nu vedem clar și aș vrea să știu dacă putem avansa în această direcție. Mulțumesc! Sipel. Doamnă Zigăl. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi să fac o remarcă introductoare. Am impresia că tocmai în această comisie există foarte multe subiecte pe ordinea de zi, atât de variate încât întotdeauna avem probleme în ceea ce privește timpul. Știu că e greu să ne coordonăm agendele, dar cred că ar fi fost uh, mai adecvat pentru ședința de astăzi să avem, să alocăm o după-amiază completă și să nu mai prevedem alte puncte pe ordinea de zi pentru a putea avea o dezbatere cum se cuvine. Aș dori să fac o observație în ceea ce privește um, prezentarea doamnei Reding. În, tratatul, um, în tratatele europene, de la tratatul de la Amsterdam, tratatul de la Nisa, până la tratatul de la Lisabona, ne-am uh, concentrat întotdeauna asupra unui canon comun de valori și um, acesta a făcut întotdeauna parte componentă a tratatelor. Am spus întotdeauna că valorile, drepturile fundamentale joacă un rol important și se poate spune că joacă un rol mai important ca oricând. Părerea mea însă este exact contrarie. Uh, Cred că, um, în contextul actual al crizei, drepturile fundamentale se confruntă cu o presiune extraordinară, lucru care pe mine mă înspăimântă. Și putem vedea acest lucru în deoseb când vine vorba de directiva privind accesul la un avocat. Aici um, putem constata că se poartă o discuție care ar prevedea ca nu oricărui acuzat să-i stea la dispoziție un avocat. Da, și uh, în cazul prezumției de terorism ar trebui să facem o excepție, iarăși se spune, și iarăși trebuie să luăm la cunoștință că nu orice persoană suspectată de a desfășura activități teroriste este un terorist. Și dacă din acest fel de considerații privăm o persoană de avocat, mie personal acest lucru mi se pare inacceptabil. Am și reține în ceea ce privește oficiul procurorului european da, știu că uh, iar revine un, drept competență un domeniu destul de limitat, dar uh, cred că ar fi bine să ne gândim dacă vrem să extindem sau nu acest domeniu de competență. Și iarăși mi se pare problematică, nu se acordă suficiente drepturi în cazul um, inculpaților. Cred că criza este folosită pentru a restrânge drepturile de exemplu, colega Mathieu a dat uh, a, a prezentat situația în care nu s-a găsit, într-un anumit caz, interpret în Belgia. Nu contează că e vorba de Belgia, poate că se poate întâmpla și în Franța același lucru. Nu contează că nu e vorba Uh, că nu există bani. Cheltuim sume impresionante, de exemplu, pentru aeroportul, pentru sistemele de siguranță din aeroport și nu există bani pentru interpreți. Atunci, Uniunea Europeană, unde statele membre deja se gândesc cum pot să-și limiteze bugetele, ar trebui totuși să aibă mijloace la dispoziție în acest sens. Și cred că ar trebui să, intre, să existe o prevedere în acest sens în tratat. Uh, un ultim punct pe care aș dori să abordez se reprezintă directiva privind protecția datelor. Există un lobby puternic în acest sens, însă micile întreprinderi sunt uh, împovărate și în același timp concernele sunt cele care, indiferent de ce hotărâm cu această directivă la sfârșitul zilei, în cazul lor nu se aplică. Iată, discutăm de ani de zile că trebuie să punem un accent important pe aceste valori, dar valori care în cele din urmă ajung să nu mai conteze, înseamnă că atunci nici statul de drept nu mai contează și democrația se vede amenințată. Domnul Tavares. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, doamnă comisar. Aș dori să adaug câteva puncte la remarcile colegei Sargentini în ceea ce privește drepturile fundamentale. Domnul președinte a pus deja întrebarea referitor la încotro să îndreaptă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are pretenții considerabile de la țările candidate. Există o serie de criterii foarte stricte care trebuie îndeplinite, însă după aderare nu se mai uh, analizează, nu se mai urmărește ce se întâmplă cu criteriile de la Copenhaga. Avem nevoie de un fel de certificare, de evaluare, poate la nivel european. Aș dori să știu dacă există propuneri care permit să, evalu- să se evalueze legislația statelor membre din perspectiva drepturilor fundamentale. Uh, lucrăm în baza unui uh, tabel de corespondențe. Există așadar o listă unde putem bifa ce au făcut deja statele membre, ce trebuie în continuare să fie îndeplinit, însă această listă nu se potrivește cu situațiile în care sistemul juridic trebuie modificat în ansamblu. Da, îmi dau seama că vorbesc la un nivel destul de abstract, dar Există anumite reforme juridice care merg atât de departe încât se creează un anume fenomen și anume că uh, nu sunt periclitate drepturile fundamentale sau un drept în sine, dar se creează un cumul de efecte care ar putea periclita drepturile democratice, s-ar putea să fie periculos pentru uh, valorile pe care le-am ancorat în articolul 2 al tratatului. ce se va întâmpla dacă se creează în anumite state membre o adevărată cultură de încălcare a drepturilor omului. Avem nevoie de o valoare mai degrabă de calitate în acest sens. Iată, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră dacă Uniunea Europeană ar avea un mecanism similar uh, celui pe care îl are Consiliul Europei. Consiliul Europei are Comisia de la Veneția, e un, o comisie de experți care poate analiza în detaliu ce se întâmplă și da, ar fi un fel, ar fi ceva similar criteriilor de la Copenhaga, unde se poate într-adevăr realiza o monitorizare ulterioară și se poate vedea dacă acestea sunt respectate sau nu. Da, de multe ori reformele generează probleme. În cele din urmă e vorba de valori pe care le împărtășim sau nu. E vorba de a constata care este relația unui anume state membru cu valorile, cu drepturile fundamentale, iar acest lucru nu poate fi evaluat prin intermediul unui tabel de corespondență. Da, e un bun punct de plecare, dar nu cred că e suficient. Și uh, dacă ar fi să punem în aplicare această inițiativă, am constatat că nu e suficient și nu asta așteaptă de la noi cetățenii. Do- doamna Papadopoulou, vă mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să-mi cer scuze, nu am uh, fost prezent în sală de la începutul discursului doamnei Reding și Um, am uh, prins doar ceea ce spuneam în ceea ce privește drepturile um, cetățenilor. Eu sunt raportoare în acest sens. S-a alocat un buget de un milion de euro și se vorbește acum dacă acest buget ar putea fi extins la 2 milioane de euro și mă întreb dacă e un buget suficient pentru a realiza toate activitățile menite să se atingă obiectivul anului și anume uh, creșterea conștientizării drepturilor fundamentale care derivă din cetățenia europeană, dacă putem consolida democrația participativă și e un factor extrem de important, îndeosebi având în vedere contextul actual cu care ne confruntăm. În al doilea rând, aș dori să fac legătura cu inițiativa cetățenească europeană și aș dori să întreb cum a fost percepută această inițiativă de cetățeni. Câte proiecte au fost demarate? Poate știți uh, ceva mai concret um, cum, s-au, cum s-au desfășurat lucrurile aici. În continuare, cred că vorbim foarte mult, dar facem prea puțin. Uh, în calitate de cetățean cipriot, cred că unul din uh, drepturile fundamentale reprezintă dreptul la libera circulație în Uniunea Europeană. Însă, de multe ori, acesta este încălcat de statele membre, precum, de exemplu, de statul meu membru, de statul meu de origine. Și domnul Lopez Aguilar spunea foarte bine că Uniunea Europeană este foarte strictă în ceea ce privește țările care doresc să adere, dar ar trebui să fie la fel de stricte și în ceea ce privește propriile state membre. Și mi-aș dori într-adevăr ca așa să stea lucrurile. Și vreau să spun acest lucru cât se poate declar. Da, avem nevoie de un sistem de Uh, indici pentru a putea evalua situația referitoare la drepturile omului, atât pentru țările candidate, cât și pentru țările membru, membre. Și cred că fiecare comisar trebuie să elaboreze un raport anual unde să prezinte inițiativele demarate, progresul înregistrat și cred că în acest fel, am fi avut deja posibilitatea de a evalua acest raport înainte de sfârșitul anului și în cadrul unei ședințe a comisiei am fi putut discuta despre acest raport și nu s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte de Crăciun, ci la un moment la care să fi fost prezenți mai mulți eurodeputați și să fi putut purta într-adevăr un dialog constructiv. Și mi-aș dori într-adevăr să putem primi acest raport pentru a putea evalua. Și un uh, ultim punct, mă apropiu acum de final, cred că Uniunea Europeană are nevoie pe plan internațional de o voce comună. Cred că avem nevoie de o posibilitate de a ne coordona mai bine. Cred că ați notat toate aceste observații și toate aceste sugestii și sunt convins că veți face eforturi, ca de obicei, pentru a da un răspuns succint. Dar voi încerca, voi încerca, domnule președinte, în 5 minute să, să răspund la toate aceste întrebări adresate de uh, către deputați. Însă E un portofoliu atât de extins, cu domenii atât de diverse și cu elemente care merg atât de departe. În, înțeleg uh, ceea ce spune și dumneavoastră, pentru că întotdeauna trebuie să, în momentul în care mă uit la cum, se, cum decurge o zi de lucru, trec de la un subiect la altul și e adevărat că e complicat, însă singura metodă este să uh, alegi un subiect spre exemplu, justiția penală, justiția, știu, civilă, și să alegi un subiect și să încerci să acoperi toate subiectele. Dar asta nu se poate face. Nu poți să intri în detaliu și în, uh, să, să ai o analiză în profunzime dacă s de la un subiect la altul. Acum, mai mulți dintre dumneavoastră au adresat o întrebare și anume asistența juridică. Nu știu dacă vă amintiți, în momentul în care am înaintat directiva pentru accesul la un avocat, în mod foarte conștient și clar, am scos asistența juridică, pentru că am știut că dacă o las în text, atunci directiva pentru accesul la un avocat nu ar fi avut niciodată vreo șansă să devină ceva real și concret. A fost o decizie politică pe care am luat-o la momentul respectiv de a avea o separare a celor două texte. Și v-am spus uh, având în vedere că am avansat din punct de vedere procedural destul de bine, am spus că vom finaliza directiva referitor la accesul la serviciile unui avocat foarte repede și că apoi voi pune pe masa de discuție un pachet în cea de-a doua jumătate a anului 2013, un pachet în ceea ce privește prezumția de nevinovăție, apoi categoria persoanelor vulnerabile și apoi referitor la asistența juridică. Cu acestea fiind spuse, dacă cineva în acest parlament crede că asistența juridică a statele membre poate fi plătită prin buget european, atunci aici mi se pare că e o greșeală mare, la mijloc. Și nu trebuie să vă spun dumneavoastră ce se întâmplă la nivel de buget, la nivel de negocieri pe marginea bugetului, pe tema bugetului. Uh, nu ne putem permite acest lucru. Spre exemplu, în ceea ce urește uh, formarea pentru magistrați, da, putem face acest lucru împreună cu statele membre, însă pentru asistența juridică, cu siguranță nu ne putem permite, pentru că nu figurează printre posibilitățile pe care le putem avea la nivel de buget european. De altfel, eu aș fi preferat să fie situația total opusă, diferită de ceea ce avem în momentul de față. Uh, dar, în continuare, trebuie să fie asigurată la nivel național și regret regret dacă uh, există cazuri în care finanțarea interpretării nu se poate asigura. Uh, Există accidente și incidente peste tot și sper că acestea vor fi rezolvate și că vor fi instaurate măsurile necesare pentru a pune capăt un astfel de situație. Și adevărat că nu e prea frumos și nu ar dă astfel de incidente să existe. Mai mulți colegi au adresat o altă întrebare și anume Oficiul pentru Procurorul European. În momentul în care am avut audierea, am spus foarte clar că voi încerca să găsesc o cale pentru a avea acest oficiu al Procurorului European și că la finalul mandatului meu voi face propuneri suplimentare pentru a crea un astfel de oficiu. Acest lucru s-a făcut. Pentru că am utilizat capacitățile noastre din legislația penală pentru a lansa o definiție comună. Ce înseamnă uh, crimele acestea sau infracțiunile împotriva interesului financiar al Uniunii Europene? Toate aceste lucruri au fost făcute în conlucrare cu colegii mei, cât mai repede cu putință, însă munca aceasta este în continuare în desfășurare. Și am lansat și reforma Eurojust și am adăugat și acest punct pentru oficiul pentru procurorul european. Și deci toate aceste subiecte le veți avea pe masa de discuție pentru a le putea dezbate în mod serios, așa cum ne-am dorit, așa cum și-a dorit de altfel și președintele acestei comisii. Intenția mea este să pun mai întâi accentul pe lupta împotriva celor infracțiuni care afectează în mod grav interesele financiare ale Uniunii Europene. Iată o primă etapă. Nu ne putem permite să îngreunăm uh, derularea acestor discuții, pentru că dacă barca e prea plină, nu mai ajunge nicăieri. Întâi avem nevoie de o definiție, întâi avem nevoie de o primă directivă în ceea ce privește legislația penală în domeniu, care să ne permită să ajungem la un rezultat. Și odată ce vom fi străbătut aceste etape, atunci vom ajunge în mod natural și firesc la acest uh, obiectiv. Apoi, întrebarea referitoare la zborurile CIA. Ei bine, am venit deja de mai multe ori în fața acestei comisii uh, tocmai pentru a vă informa care sunt uh, posibilitățile de care dispune Comisia de a acționa în domeniu și ce anume s-a făcut în acest sens. Am văzut rezoluția Parlamentului European, am citit-o și am transmis o comunicare și statelor membre. Unele dintre ele nici măcar nu au răspuns la această scrisoare. Unele au spus că nu mă privește pe mine acest lucru și, într-adevăr, au dreptate pentru că, în virtutea tratatului în vicoare, nu Uniunea Europeană este cea care poate interveni în acest uh, subiect. Cu toate acestea, am încercat să facem acest lucru, am făcut acest lucru, deci Vedeți că statele membre sunt cele care ar trebui să-și asume obligațiile cele revin pentru că ele sunt cele care au asumat anumite obligații și în momentul în care Curtea de Justiție ia o decizie e vis-a-vis -vis de statele membre. Evident, competența revine la nivel de Consiliul Europei și la nivel de Curtea de Justiție de la Strasburg. Acolo încercăm să desfășurăm o muncă uh, în strânsă conlucrare cu Consiliul Europei. Dar uh, Sperăm că într-o bună zi Uniunea Europeană va fi parte a Convenției pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei. Și după cum v-am informat deja, munca noastră a, s-a încheiat. Mare parte din statele membre și-ar dori să avansăm, dar cel puțin un stat membru uh, își uh, întârzie. Bănesc că vă imaginați care este acel stat membru care pune bețe în roate. Domnul Duff m-a întrebat care sunt posibilitățile de opt-out pentru Regatul Unit. Regatul Unit are posibilitatea unui opt-out și ca și alte state membre de altfel. Evident că Regatul Unit nu va participa la această directivă referitoare la accesul la un avocat, nu va participa la la uh, directiva referitoare la uh, moșteniri, însă aceasta ține de deciziile luate de guvernul britanic și cu asta basta. Posibilitatea este prevăzută în tratat, dacă vor să facă așa, așa vor face. Posibilitatea de opt-out la nivel global pe care a anunțat-o Regatul Unit pe care a anunțat-o, dar pe care încă nu a propus-o în mod concret, ar însemna că vor avea un opt-out pentru 130 de texte legislative și regulamente și vor avea posibilitatea de opt-in doar de la caz la caz pentru anumite documente. Și am discutat acest lucru cu ministrul de justiție și care mi-a spus că subiectul respectiv va fi pentru următorul guvern. Dar am explicat că va fi un, un, un prejudiciu, într-adevăr, pentru justiție și securitate în Regatul Unit o astfel de atitudine. Însă nu cred că trebuie să discutăm acum prea mult acest aspect. Și trebuie să vedem de unde provin lucrurile și cum evoluează. Acum, reforma tratatelor. Da, sunt de acord cu cele spuse de domnul Daf și anume că ar fi bine dacă am putea să acoperim acest lucru cât mai repede cu putință. Eu întotdeauna am prevăzut că ar trebui să discutăm subiectul pe durata alegerilor care vor avea loc în campania electorală din 2014 și să lansăm o convenție care să fie gata pentru 2015. Însă nu așa deodată, ca din cer, și unul din motivele pentru care avem această idee de cetățenie europeană și inițiativă cetățenească este să vedem ce își doresc cetățenii, care vor să fie ei viitorul nostru. Vă doriți acest lucru, da sau nu? Eu, spre, spre exemplu, îmi doresc să avem o Uniune Europeană de tip federație. Și am dezbătut acest lucru în discuțiile cu cetățenii, dar alții ar putea să spună nu, nu își doresc acest lucru, ar putea să avanseze și argumente. De aceea trebuie să dezbatem în momentul în care discutăm uh, despre campania electorală sau lansăm campania electorală, cetățenii cel puțin să aibă deja o idee, să știe ce își dorește fiecare grup politic în parte, care este viziunea lor de viitor după alegeri. Însă aceste lucruri trebuie să fie subiecte care să fie discutate pe durata campaniei electorale. De aceea sunt de acord cu cele spuse de domnul Daf. Cu cât mai repede comisia va veni cu anumite propuneri, cu atât mai bine va fi. De aceea doresc să vă mulțumesc pentru faptul că faceți lobby în această direcție. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Și cu cât mai multe competențe pentru comisie, e bine, e bine răspunsul acesta e și la alte întrebări, valabil și pentru alte întrebări care au fost uh, lansate. Spre exemplu, criteriile de la Copenhaga. Aveți dreptate, de plină dreptate. Avem instrumentul uh, pentru țările care doresc să se alăture Uniunii Europene, să adere la Uniunea Europeană. Avem un instrument pentru țările care încă sunt sub, uh, într-o situație în care sunt observate, spre exemplu România și Bulgaria la un moment dat, dar nu avem un instrument pentru statele membre, pentru celelalte state membre. Și vedem că lucrurile nu prea merg întotdeauna în cea mai bună direcție în anumite state membre. Și exact acesta este motivul pentru care am propus așa cum acest lucru a fost integrat pentru prima dată și în semestrul european, am propus, deci, să avem acest tabel uh, de evaluare în domeniul justiției. Asta nu înseamnă că toți colegii uh, sunt și de acord cu asta. Acum, acest lucru figurează pe listă și vom începe prima noastră experiență în domeniu. În 2013 vom analiza modul în care funcționează sistemele judiciare în toate, în toate statele membre, nu doar în câteva dintre ele. Și vom vedea care sunt indicatorii care sunt utilizați pentru a face această evaluare. Iar pentru asta negociem și discutăm și cu Consiliul Europei pentru a pune la punct acești indicatori. Dacă doriți, domnule președinte, eu pot să mai vin încă o dată la comisia dumneavoastră și să vă explic în detaliu acest aspect. Însă e un prim pas, un prim pas. Am pus deja piciorul în prag și încercăm să obținem o evoluție în acest domeniu. Însă când ne uităm la instrumentele pe care le avem la dispoziție, acestea nu sunt prea numeroase pentru a putea implementa concret criteriile de la Copenhaga și să le aplicăm și statelor membre. Acesta ar fi unul dintre elementele pe care ar trebui să le schimbăm pe viitor în următoarele convenții, în momentul în care vom discuta despre reforma tratatelor. Apoi, întrebarea referitoare la criminalitatea cibernetică. Da, E adevărat că acest lucru figurează în mod clar în agenda noastră digitală și domnul Barnier și doamna Malmström sunt cei care se ocupă de acest subiect și cred că uh, dosarul evoluează foarte bine, încercăm să avansăm în acest domeniu și poate că domnul Kirchhoff își amintește că în momentul în care am fost comisară pentru telecomunicații, am organizat o astfel de conferință pe tema uh, criminalității cibernetice și statele membre mi-au spus foarte clar, nu vă atingeți de acest subiect. Asta e un subiect pe care îl rezolvăm noi singuri. Și iată că le-a trebuit câțiva ani de zile până când să putem să ajungem, să înțelegem că nimeni nu poate rezolva <laughs> acest dosar de unul singur. Pentru că, de fapt, e vorba de o poziție pe care trebuie să o rezolvăm, uh, o situație pe care trebuie să o rezolvăm împreună. Doamna Iaroca m-a întrebat m-a întrebat dacă directiva se află pe agenda și dacă vom monitoriza modul în care această directivă va fi implementată. Acest lucru e valabil și pentru situația romilor. Știți că plecând de la planurile naționale de integrare a romilor, am văzut că pe hârtie multă lume a fost sensibilizată, dar nu și în fapt. De aceea avem nevoie de două lucruri. Primul lucru ar fi să avem o rețea o rețea cu puncte de contact în fiecare stat membru. Fiecare stat membru trebuie să aibă astfel de, de, de, un astfel de punct de contact, în așa fel încât să putem avea un schimb de opinii pe modul în care, despre modul în care se pot rezolva anumite probleme. Și apoi, statele membre trebuie să analizeze care sunt problemele ce trebuie să fie rezolvate, în așa fel încât să avem proiecte, proiecte care să poată să se bazeze pe patru elemente, educație, sănătate, uh, ocupare și locuințe. Mulțumesc că mi-ați suflat. Locuințe. În așa fel încât aceste probleme să poată fi rezolvate și să vedem care sunt rezultatele unei astfel de analize. Și știm că există anumite presiuni, știm că există recomandări din partea Consiliului. Eu n-am vrut inițial să avem astfel de recomandări, dar m am dat seama pe parcurs că era nevoie de așa ceva. Deci, anul viitor vom avea recomandări din partea Consiliului care nu vor înlocui analiza anuală, ci care ne vor permite, odată ce vom avea aceste puncte de contact, ne vor permite să alimentăm reflexia noastră. Acum, în ceea ce privește rasismul, va exista un raport în ceea ce privește modul în care se implementează directiva cadru și vom avea un raport referitor la modul în care se implementează directiva privind nediscriminarea uh, pe criterii de rasă. Dacă e nevoie, aceasta va fi, această directivă va fi modificată. Acum, victimele. E adevărat că e vorba de, de, de reguli care necesită o încredere sporită din partea cetățenilor față de programele noastre. Dar iată că aici ne confruntăm și cu o problemă. Problema fiind că cetățenii, în principiu, nu prea sunt informați referitor la drepturile lor. Și acesta este și motivul pentru care am vrut să lansăm anul cetățenilor. Pentru că 70% din cetățenii pe care i-am cooptat uh, și i-am întrebat, mi-au spus, da, ne simțim europeni, avem anumite drepturi a spus, da, ne simțim noi europeni, dar nu prea știm care sunt drepturile noastre. Deci nu e suficient să creezi drepturi noi, ci este de asemenea deosebit de important să informăm cetățenii, să știe și ei care le sunt drepturile și faptul că ei sunt europeni, cetățeni europeni, acest lucru le conferă anumite drepturi și acest lucru informarea aceasta a cetățenilor încă mai trebuie să fie făcută. Apoi, inițiativa cetățenească merge mână în mână cu uh, portofelul domnului domnului comisar Șefcovici. Și de asemenea, odată ce avem o dezbatere împreună cu domnul Șefcovici uh, despre modul în care avansează acest dosar, care sunt problemele, care sunt obstacolele, e bine, uh, da, cum poate evolua această inițiativă. în Parlament veți continua să dezbateți acest subiect și este absolut important să putem să înaintăm. Știm că a existat un lobby foarte important și de altfel acest lucru e valabil pentru toate grupurile politice. Uh, am avut un sprijin deosebit de important pentru a avansa. Deci doresc să vă mulțumesc tuturor. La Consiliu lucrurile încă sunt destul de complicate, de dificile, dar poate mai puțin dificile decât acum câteva luni de zile. Haideți să zicem că avem așa, cam o treime, o treime, o treime la Consiliu. O treime împotrivă, o treime pentru și o treime care încă nu au o decizie clară. Deci, un lobby pe lângă membrii de la Consiliu ar putea, mai ales cei care încă nu sunt hotărâți, uh, ar putea să ne ajute. Deci, întotdeauna e o problemă și de multe ori uh, un astfel de text vorbim mai degrabă de ideologie în loc să discutăm textul concret. Ar fi bine dacă politicienii s-ar apleca asupra textelor mai mult. Și, de altfel, la ultimul Consiliu am cerut acest lucru. Mai întâi să fie citit textul acesta al cotelor și, în al doilea rând, să putem să uh, îl integrăm, să-l analizăm în paralel cu Carta Drepturilor Fundamentale. Deci ca miniștri să citească aceste texte. The, the question are the... Apoi, o altă întrebare, dacă drepturile fundamentale sunt puse în pericol datorită crizei. Multe se află sub presiune sau în pericol datorită crizei. Dacă ne gândim la securitatea socială, dacă ne gândim la securitatea socială ca drept fundamental, da, uh, e supresiune. De asemenea, uh, îngrijirea copiilor, dacă îl vedem, uh, vedem acest subiect ca drept fundamental, da, bugetele naționale, în general, sunt supresiune și va fi tot mai greu. Și de aceea, foarte sincer vă spun că asistența juridică nu va fi un obiectiv ușor de atins. Va trebui să ne luptăm din răsputeri uh, pentru a impune acest subiect la Consiliu, tocmai datorită constrângerilor legate de bugetele naționale. E o realitate pe care va trebui să o acceptăm. Știm că pe o perioadă de timp va trebui să avem uh, o sumă de bani disponibili pentru a-i uh, cheltui pentru lucrurile absolut indispensabile, însă va trebui să continuăm cu prioritățile noastre cu protecția datelor, de exemplu, chiar dacă se va face lobby împotrivă. Uh, mă uit la domnul uh, Albrecht, uh, care se află în, sală. Puneți o întrebare în legătură cu lobby-ul. Și domnul Duțas, vă rog să-i puneți întrebări în legătură cu lobby-ul. Și cu toții știți că mm, lobby-ul a început chiar înainte ca textul să fie în discuție. Lobiștii au încercat să mă împiedice să uh, dau publicității textul în uh, momentul în care el era chiar publicat. Și încercăm, în ciuda uh, presiunilor, să uh, impunem textul nostru. Avem un regulament și o directivă. Și insist pe acest uh, concept de pachet. Raportorul uh, Comisiei dumneavoastră, de asemenea, pune accentul pe uh, pachet. Nu permitem nimănui să uh, uh, să uh, strice acest uh, pachet să-l dezmembreze. Rămâne un pachet și, indiferent ce spune o președinție sau alta, noi vom continua cu pachetul. Punct final. Președinția irlandeză consideră protecția datelor ca una dintre cele mai uh, importante priorități pentru această președinție și vom continua cu această prioritate, chiar dacă nu va fi ușor. anul cetățenilor și bugetul de un milion, doar de un milion. Da, așa este. M-aș bucura dacă ar fi fost mai mulți bani la dispoziție, dar vom organiza acest an și uh, fără mai mulți bani. Am uh, început uh, deja uh, să avem activități cu regiunile, am avut primele reuniuni în primării, în municipalități și vă pot spune că uh, oamenii se bucură că vine cineva la ei și uh, îi ascultă, ascultă ce au de spus. Și acum vă dau exemplu uh, uh tot ce am reținut eu din aceste întâlniri cu municipalitățile. În primul rând, am constatat că oamenii nu sunt agresivi, ci recunoscători. Sunt recunoscător că politicienii în sfârșit vin și ascultă. În al doilea rând, au foarte multe doleanțe, și doresc să avem uh, cât mai multe Europa și când le spun că da, nu se poate pentru că nu figurează în tratat, atunci uh, îmi spun schimbați tratatele. Pentru cetățeni e o treabă simplă. Rezolvați problema, mi se spune. Cetățenii nu știu cât de greu e să uh, promulge o lege la nivel european, nu știu cât uh, e de greu să uh, schimbie tratatul, dar așteptările lor din partea noastră sunt foarte mari dar cred că trebuie să discutăm foarte pedagogic cu cetățenii pentru că ne îndreptăm spre campanie electorală când ar trebui să știm care sunt așteptările cetățenilor și cum uh, ar trebui să, să, să reacționăm la aceste așteptări. În anul uh, următor, în uh, anul european al cetățenilor și după aceea, în anul următor, când partidele politice vor, vor începe campania. În ce privește cu libertatea de mișcare, aș dori să vă dau o informație. Când am analizat directiva cu privire la libertatea de circulație, pentru că a fost o problemă cu Franța, poate că vă amintiți, e vorba de situația minorității rome. 16 state membre am constatat că nu au pus uh, bine în aplicare această directivă, 10 au făcut-o între timp, 6 au fost trimise uh, uh, în fața Curții de Justiție. Mulțumesc, doamna Reding, am avut o dezbatere de aproape două ore, nu ne putem plânge, la această ședință uh, libe uh, în ce privește faptul că nu am avut suficient timp la dispoziție pentru că am încercat să uh, dăm uh, tuturor uh, cuvântul și aceasta pe îndelete și am dorit să vă mulțumim, mai ales uh, dumneavoastră, doamnă Reding, uh, pentru faptul că ați participat la reuniune până la sfârșit, uh, că ați depus efortul nu numai să nu ignorați nicio întrebare, ci să răspundeți la toate întrebările în amănunt și, încă o dată, să ne dovediți că sunteți gata să cooperați în continuare. Uh, vă mulțumesc uh, pentru faptul că ne sprijiniți. În continuare, eu vorbesc în calitate de raportor pentru uh, evaluarea intermediară a programului de Stockholm. Stockholm, aș dori să vă urez toate cele bune, Crăciun fericit și un an fericit. Mulțumesc! La fel spune doamna comisar, mulțumesc și eu.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 având în vedere că orele sunt înaintate, având în vedere și ziua în care ne aflăm, ultima zi de lucru pentru mulți dintre noi, poate nu pentru toți, dar pentru o parte dintre noi, cel puțin, e ultima ședință a Comisiei Libe uh, pe acest an, înainte de pauza de Crăciun. Aș dori să-i mulțumesc domnului Jonathan Pribe pentru Reinhardt se corectează președintele, Reinhardt Pribe pentru, pentru prezență. Aș dori să i mulțumesc pentru dinainte pentru prezentarea sa, va vorbi de a doua revizuire comună a implementării acordului TFTP. Uh, care a fost uh, uh, publicată în 14 decembrie. Domnul Pribe va face o prezentare de 10 minute pe această temă, dacă se poate, și după aceea vom avea o dezbatere. Aș dori să vă anunț că următorul punct de pe de zi, punctul 14, uh, respectiv modificarea regulamentului uh, de stabilire a listei țărilor terțe a căror resortisanți trebuie să dețină vize pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, raportor domnul Augustin Diaz de Mera, acest punct a fost amânat pentru că domnul de Mera nu a ajuns la ședința noastră de astăzi, deci trecem la următorul punct, punctul 18, și dacă reușim să uh, fim eficienți, ar putea să, am putea să terminăm puțin mai repede. Aveți cuvântul, domnule Pribe. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Aș dori să vă prezint uh, raportul cu privire la a doua revizuire comună a acordului uh, TFTP. E vorba de programul de urmărire a uh, finanțărilor în scopuri teroriste cu SUA. După cum știți, la începutul anului trecut am avut o primă revizuire și am avut două ședinți. E un element nou. De această dată am avut o primă uh, reuniune de revizuire și apoi o a doua reuniune în 30 și 31 octombrie la Washington, uh, care a coincis cu uraganul Sandy. Uh, am putut finaliza acest raport care v-a fost trimis săptămâna trecută. E rezultatul unui dialog foarte intens cu autoritățile americane și trebuie să recunoaștem că ne bucurăm de faptul că omologii americani au pregătit foarte bine această revizuire și ne-au uh, permis să discutăm, să abordăm toate subiectele pe care doream să le discutăm. Poate că ați constatat în raport că această revizuire a confirmat uh, valoarea adăugată a acestui program uh, TFTP în combaterea și prevenirea terorismului și Uh, e foarte important și faptul că Uniunea Europeană a beneficiat uh, de acordurile de reciprocitate. Uh, ați văzut că în raport am pus mare accent pe acest concept de reciprocitate și avem un exemplu foarte interesant. E un caz în care informațiile TFTP Uh, au permis anchetatorilor europeni, inclusiv Europol, să identifice în câteva ore canalele prin care teroristul Breivik a um, putut să-și pregătească atentatele sale. Tot pe baza datelor TFTP, um, autoritățile unui stat membru au reușit să aresteze o persoană care uh, avea aceleași obiective teroriste. Programul continuă să fie bine gestionat uh, din perspectiva uh, clauzelor CEDO. Recomandările care au fost uh, prezentate în raportul din martie 2011 au fost urmate Uh, și am uh, verificat acest lucru, uh, ceea ce e important și pentru acest, punerea în aplicare a acordului. Am constatat ameliorări, mai ales în ce privește funcțiile de verificare, care merg mult mai departe decât prevederile din acord. Procesul actual de ștergere a datelor, care sunt mai vechi de 5 ani, reprezintă o chestiune care necesită monitorizare constantă, pentru că aici am identificat câteva, câteva probleme, câteva lacune, care au fost recunoscute de către partenerii americani între timp și uh, vom avea ocazie atunci când vom uh, face o, un raport de evaluare comun în legătură cu valoarea datelor uh, TFTP, probabil la mijlocul anului 2013, în conformitate cu acordul, să confirmăm acest lucru. Acum, pentru a intra puțin în amănunte, fără însă să vă recitesc întregul uh, raport, veți constata în, uh, în raport că am pornit la pagina 4 să Uh, prezentăm datele statistice la, la care am avut uh, acces și am înțeles uh, dimensiunea uh, legată de folosirea datelor, mai ales în ce privește uh, căutările. Se pare că uh, numărul căutărilor uh, acoperite de primul raport de revizuire uh, Uh, am asistat la un uh, impas datorită faptului că până la un anumit uh, moment înainte de intrarea în vigoare a acordului nu aveam un acord clar. Apoi, în ce privește mecanismul articolul 4, Uh, deci solicitarea uh, din partea Departamentului de Trezorerie uh, făcută SWIFT să transfere date. Aici am constatat îmbunătățiri datorată mai multor factori. În primul rând, faptul că UPOL a dat curs anumitor cereri în faza inițială a acordului și apoi, trebuie să mai spunem un lucru foarte clar, sistemul PUSH care a fost pregătit de către Europa EUPOL a trebuit să analizeze și posibilitatea ca cererile din partea SUA să fie mai uh, detaliate și s-a întâmplat acest lucru. Echipa de revizuire a avut uh, posibilitatea de a analiza mai multe cereri, care, bineînțeles, sunt confidențiale, însă au putut să uh, compare felul în care aceste solicitări au făcut în primele luni ale acordului cu uh, felul în care ele sunt făcute acum și toți membrii acestei echipe de revizuire au recunoscut faptul că uh, au fost făcute progrese în acest răstimp. Ceea ce uh, înseamnă și acest lucru figurează uh, la setul de recomandări, uh, ideea este că trebuie să continuăm cu aceste uh, standarde stricte, uh, norme stricte de verificare, ceea ce reprezintă o, o veste bună. Am avut uh, o fază de tranziție cu un mecanism total nou Uh, pentru a uh, avea o autoritate de supraveghere. Doamna Siper probabil că își amintește, ea a spus acest lucru în urmă cu câțiva ani, că ar fi mai bine să avem o a doua autoritate de supraveghere care să acopere acest uh, mecanism și mai bine. Și cred că ce e foarte important și subliniem acest lucru în raport e că avem o adevărată complementaritate acum între uh, uh, supraveghetorii din partea companiei și cei de la comisie, pentru că uh, e nevoie de o muncă în paralel aici și uh, expertiza uh, companiei Swift este foarte, foarte mare și până acum cooperarea a, mers, a funcționat foarte bine. În ce privește protecția datelor, securitatea datelor și drepturile care uh, Uh, decurg uh, din uh, protecția datelor, dreptul de acces, de rectificare și de revocare, ne-a surprins faptul că am avut foarte puține cere sau plângeri din partea cetățenilor din SUA sau din afara SUA de a avea acces la date, dar de la hotline vedem, această, aceasta e aceeași linie comună Uh, și pentru Departamentul Trezoreriei, deci vă dați seama că uh, pe acest hotline se pot uh, obține informații de tot felul, inclusiv sancțiunile care vizează Iranul, dar această hotline nu este foarte folosită. La pagina 12 a raportului un aspect foarte important din punctul meu de vedere. E vorba de chestiunea prevederilor din acord care vizează reciprocitatea, în ce măsură Uniunea Europeană și securitatea în cadrul Uniunii Europene poate să beneficieze de pe urma folosirii datelor de FTP. Și aici am constatat că situația evoluează, solicitările din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 sunt tot mai multe, în acest context avem uh, o problemă pentru că, în conformitate cu acordul, aceste solicitări sunt uh, făcute ori prin Europol și pentru aici avem uh, statisticile din anexa A sau sunt trimise direct de la un stat membru, de la autoritățile din stat membru și aceste autorități pot fi, de exemplu, autorități polițienești de respectare a legii, dar și servicii secrete și am, după revizuire, apropo, am uh, verificat uh, cifrele cu statele membre și vă dați seama, uh, vă puteți vedea care sunt implicațiile, dar s-ar putea să lipsească câteva cifre, pentru că nu toate statele membre ne-au pus la dispoziție informații concrete. Și în recomandări am inclus și această chestiune. Foarte pe scurt și încerc scuze, revin la o chestiune legată de protecția datelor pe care am omis-o respectiv ștergerea datelor. Probabil că știți că, în conformitate cu acordul, în luna iulie din acest an, toate datele vechi, uh, mai vechi de 5 ani, uh, au trebuit fi șterse. Acest lucru s-a făcut și am explicat în detaliu, autoritățile americane ne-au explicat că, din motive tehnice, ștergerea nu se poate face zilnic, ci uh, doar la, uh, în anumite uh, momente și e greu să faci câteodată uh, diferența între datele vechi și cele noi. Și ne-am dat seama că felul în care se face această diferență nu este neapărat uh, cel mai corect, pentru că uh, următoarea ștergere va avea uh, uh, loc în luna iulie anul următor, ceea ce înseamnă că vom avea date păstrate mai mult de 5 ani, dar în raport am făcut o recomandare după revizuire, ceea ce uh, ne face să sperăm că uh, după revizuire sistemul va fi schimbat și uh, urmărim și această chestiune. Și, în fine, la pagina 14, punctul 271, raportul subliniază cât de Uh, important e văzut acest instrument uh, în ochii autorităților americane, nu o să vă surprinde acest lucru, ci că e și foarte important și pentru autoritățile noastre. Am avut o dezbatere aprofundată în legătură cu felul în care a putea să îmbunătățim uh, transparența acestui mecanism. Ehm, sigur că, autorită- că autoritățile americane nu doresc ca activitățile confidențiale să fie date publicității. Trebuie să mai facem aici eforturi, așa cum am spus și în primul raport. Ar trebui să explicăm mai bine cum funcționează acest uh, uh mecanism și care este valoarea lui adăugată. Și uh, la paginile 15-16 aveți câteva uh, reflexii în legătură cu procesul de revizuire care uh, și-a dovedit utilitatea și în termeni reali uh, a evoluat constant. Nu am avut o ședință odată la un an și jumătate, ci uh, am avut la toate nivelurile uh, contacte, am avut la nivelul comisiei, la nivel de uh, înalți funcționari și am încercat să identificăm și să soluționăm toate problemele, ceea ce e foarte bine. Poate că nu a fost ușor de înțeles felul în care acest proces de revizuire ar putea fi uh, Um, legat de alte inițiative pentru a verifica dacă acordul funcționează bine, dar uh, Comisia uh, pentru a se asigura că acest acord e cu adevărat bine pus în aplicare, uh, acordul respectă prevederea legată de procesul de revizuire. Și, și aici aveți recomandări la pagina 16. Toate recomandările uh, sunt uh, finalizate la sfârșitul, uh, sunt uh, incluse la sfârșitul raportului și în concluzie aș dori să vă atrag atenția asupra anexelor. Ca și la ultimul raport, am avut o anexă cu numărul 1 foarte lungă, care conține răspunsurile detaliate ale autorităților americane la 42 de întrebări pe care le-am trimis și uh, Uh, am discutat uh, la ședința de, la, de revizuire de la Washington răspunsurile la aceste întrebări. S-ar putea spune că această pagină de la pagina 19 până la 34 e chiar mai importantă decât raportul în sine, pentru că aceste întrebări conțin uh, și răspunsurile lor conțin informații detaliate și ar trebui să fie văzute ca un supliment la informațiile din raport și în anexa 3 Uh, figurează statisticile pe care le-am menționat cu privire la activitatea Europol și apoi uh, câțiva eurodeputați au pus uh, câteva întrebări. Am discutat anumite cazuri care exemplifică felul în care acordul TFTP a fost folosit și care și-a dovedit utilitatea pentru autoritățile americane la anexa 4. S-ar putea să vă intereseze și urmarea. Vom avea două reuniuni uh, în conformitate cu articolul 6 aliniatul 6 din acord. Um, Departamentul de Trezorie american va prezenta un raport cu privire la uh, valoarea adăugată acestui uh, acord. Deci, înainte de 1 august anul viitor, înainte să se fi scurs trei ani de la intrarea în vigoare a acestui acord și până atunci Comisia va prezenta un raport cu privire la progresul înregistrat uh, în ce privește punerea uh, la punct a unui uh, acord echivalent european în conformitate cu decizia Consiliului care a adoptat acest acord și, în plus, împreună cu autoritățile americane am convenit ca următoarea ședință de revizuire în conformitate cu articolul 13 din acord va avea loc în 2014. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Pribe. Acum vom avea o dezbatere Începem cu vicepreședinta noastră, Sophie Infeld, dacă dorește să ia cuvântul prima. Domnul Alvaro, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului Pribe că și-a făcut uh, timp pentru un subiect nu tocmai ușor, în, um, după cum știm din istoria Parlamentului. Sunt uh, convins că depun eforturi sincere din partea Comisiei. Cu toate acestea, rămân câteva întrebări deschise. Nu s-a abordat uh, foarte clar uh, punctele unde există anumite deficiențe, de exemplu ștergerea datelor colectate, că nu respectăm această perioadă de 5 ani, ci practic acest lucru are loc anual. Și mai există câteva incoerențe, dacă e să privim în amănunt, și aș încerca să fiu cât se poate de succint, dar totuși să trec în revistă acele puncte deficitare, cel puțin foarte clar, după părerea mea, în ceea ce privește articolul 4, de a trimite date colectate cât se poate de uh, potrivit pe solicitare, marea majoritate uh, a datelor trimise nici măcar nu răspund acestei solicitări de adecvare de fapt, se accede la o mică parte din datele trimise, dar acest lucru nu uh, elimină faptul că pachetul de date a fost trimis. În continuare, conform articolului 13, nu se știe foarte clar din raport ce volum de date se colectează. Dreptul la informație, așa cum este prezentat în articolul 15, Chiar și dacă Departamentul American de Trezorerie răspunde la solicitările cetățenilor, este surprinzător că nu există o adresare directă la trezorerie, pentru că în mecanism se prevede adresarea la autoritatea națională responsabilă. Există aici o problemă, așadar, după cum spunea și doamna Reding, că dacă se creează drepturi, trebuie respectate angajamentele reciproce. E deja greu. Am încercat uh, să subliniem că dacă, de exemplu, uneori am putea, prin, am putea primi, am putea colecta date referitor la tranzacțiile uh, financiare, am uh, trimis peste 10 solicitări și ca până acum, din octombrie 2010, până acum, așadar, peste doi ani mai târziu, nu am primit încă niciun răspuns. Ca atare nu funcționează acest mecanism de reciprocitate sau cel puțin poate e doar părerea mea. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, am înțeles că există un, un microfon suplimentar deschis, dar nu e acesta. Se întâmplă uneori uh, când iau cuvântul, spune domnul Alvaro. Da, există un zgomot, un fâșit care se audă, spune domnul președinte, dar la prezidiu nu e niciun microfon deschis. No, my phone, then it would go brr, brr, brr, and annoy. Da, dacă ar fi telefonul meu, spune domnul Alvaro, atunci ar începe să vibreze și ar deranja pe toată lumea, dar nu e telefonul meu. Da, deci dacă se repetă fenomenul cu zgomotul, vă rog anunțați-mă să vedem dacă putem remedia lucrurile. Da, într-adevăr, în concluzie, încă două, trei puncte, poate problema necesității și a eficienței. Da, putem discuta despre acestea. Cum procedăm, dacă da, într-adevăr, dacă un singur caz de succes care a reușit să fie împiedicat, dacă ar justifica o abordare în cealaltă. Există 57 de indicii care au fost utile, dar acestea toate se rezumă practic la mai mult sau mai puțin un stat membru pe an. Uh, Ceilalți colegi au cu siguranță câteva puncte de adăugat, dar aș dori tot să insist asupra unor două aspecte. M-am bucurat când ați spus la, că în august va veni raportul final și vom avea în sfârșit un sistem european. M-ar interesa care este relația dintre um, acest lucru și spusele com- comisar uh, în ceea ce privește opțiunea care va fi aleasă. Cred că vorbea de trei opțiuni. Și anume, aceasta a fost o, o solicitare esențială, în temelul căreia Parlamentul a fost de acord cu acest acord. Și a fost o parte importantă asupra unui acord um, pentru care parlamentarii au primit chiar asigurări personale. Iată, cu Um, justificările prezentate de doamna comisar că lucrurile vor continua așa la Consiliu, aș dori să vă reamintesc că există două părți ale autorității legislative și Parlamentul este una din aceste părți. Și dacă Parlamentul și-ar dori, într-adevăr, să știe ceva despre aceste date, ar uh, respinge această inițiativă pentru că nu, e, nu ține de dorința noastră și cred că în acest fel procedura legislativă de legiferare nu ar funcționa. Sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla din august. Îmi reiau invitația adresată la celelalte grupuri să se gândească dacă, în situația în care nu se îndeplinesc obligațiile, am putea să ne consultăm referitor la modalitățile pe care le avem pentru a suspenda acest acord. Cred că dumneavoastră spuneați că există anumite posibilități pentru a trimite pachetele de date adecvate la solicitările statelor membre. Și cred că acesta a fost uh, temeiul în baza căruia s-a încheiat acest acord, cel puțin cu Parlamentul, și cred că acesta trebuie respectat. Mulțumesc, domnule Alvaro. Doamna Mathieu. Merci, monsieur président. Eh bien, euh, entre... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne uităm la raportul din 2011 și dacă ne uităm și la raportul acesta, într-adevăr observăm că au existat anumite progrese, mai ales în ceea ce privește primele recomandări din 2011, care au fost bine aplicate în cadrul aplicării procesului per ansamblu, referitor la protecția datelor, deci trebuie să subliniem acest lucru și eu înțeleg, domnule Alvaro, ceea ce ați spus dumneavoastră, însă în același timp trebuie să subliniem și ce s-a întâmplat în acest interval de timp, între 2011 și acum. De asemenea, am înregistrat anumite progrese Cinci observații principale au fost făcute și Europol le-a pus în aplicare și s-a angajat să comunice în mod repetat care sunt progresele înregistrate prin intermediul grupului de lucru comun și ne putem felicita de munca desfășurată de către Europol pentru că, într-adevăr, s-au îmbunătățit aceste procese de verificare în mod transparent și într-un spirit de colaborare, strânsă colaborare cu autoritatea comună. E un aspect important pentru că noi am desemnat Europolul pentru a transmite aceste date, deci a fost un acord destul de greu de pus în aplicare și acest acord, Parlamentul este cel care și l-a dorit, chiar dacă acesta deocamdată nu este peren. În orice caz trebuie să-l aplicăm până la termenul pe care l-am fixat. Acest acord a fost unul foarte bun până în prezent. Domnul Pribe a evocat un caz concret adineauri Știm că și în alte ocazii a fost foarte util, spre exemplu Jocurile Olimpice de la Londra, în alte situații de asemenea, trebuie să subliniem și acest lucru și nu uitați că securitatea cetățenilor este totuși un drept fundamental și vreau să amintesc acest lucru. Iar acest acord este deosebit de important, atât de important încât anumite state membre apelează des la Statele Unite pentru a obține anumite informații. De aceea cred eu că uh, trebuia să obținem proceduri și mai transparente, adevărat, al proceduri mult mai clare și mai stricte, dar în același timp trebuie să beneficiem de acest acord uh, pe o perioadă cât mai îndelungată cu putință, pentru că deocamdată, chiar dacă poate fi îmbunătățit în anumite privințe referitor la anumite proceduri, ei bine, în ciuda acestui fapt, eu sunt de părere că dacă uh, nu vrem, nu dorim să-l prelungim, nu trebuie în același timp să pierdem din vedere și beneficiile pe care le-am avut în lupta împotriva terorismului, beneficii pentru cetățenii europeni. Doamna Sipă, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o remarcă introductoră și anume că ar fi important ca noi, în calitate de Parlament European, să ajungem la un regulament care să ne permită să avem acces la documentele secrete. Este imposibil, este de neacceptat ca documente clasificate drept secrete să nu poată fi um, accesate de eurodeputați. Eu personal nu vreau să tentez niciun serviciu al uh, Comisiei Europene să clasifice documente ca secrete, astfel încât eu să nu le, pute- să nu le pot citi. Uh, și trebuie să găsim o soluție în acest sens. În Bundestagul german nu există nicio problemă în acest sens, având în vedere că există un secret profesional la care este obligat fiecare parlamentar. Mi se pare așadar îngrozitor că în cadrul acestor rapoarte nu constatăm încă că acordul nu funcționează așa cum ar trebui. Când uh, citesc în raportul de valoare al Comisiei că acordul a ajuns la un nivel satisfăcător, satisfăcător nu e suficient de bine. Și în cazul recomandărilor făcute uh, pentru primul raport, pentru că au existat suficiente, acum acestea, dacă e Ehm, dacă au fost aplicate în ehm, mare măsură, înseamnă că nu au fost pe deplin aplicate. Și, într-adevăr, cooperarea Europol cu Statele Unite a fost îmbunătățită, dar dacă a fost doar îmbunătățită, înseamnă că încă mai există lucruri de îmbunătățit, există lucruri care nu merg și dacă pot să revin un pic la punctul referitor la autoritatea de supraveghere europeană, dacă Comisia crede că acest mecanism e bine pus în aplicare, mă întreb dacă e o problemă de credință sau există într-adevăr date care să justifice acest lucru. În ceea ce privește ștergerea datelor după 5 ani, deja s-a portat acest punct, se pare că încă mai există probleme și aici. O ultimă observație în ceea ce privește preluarea de date pe teritoriul european. Am impresia că Uh, di, dis, această dezbatere la nivel european se aseamănă cu dezbaterea în Germania referitor la construcțiile publice. Acestea, cu acest construc, aceste construcții, într-adevăr, se inițiază, dar pe măsură ce trec anii, proiectul devine tot mai scump, dar clădirea în continuare, crescu, e în continuare construită. Și mi se pare că statele membre sunt de acord, da, că ar trebui să existe un model de preluare de date pe teritoriul european, iar dacă totuși regulile nu se respectă pe deplin, nimeni nu o să se plângă și dacă cineva se plânge, oricum rămân lucrurile așa cum sunt. Și Parlamentul European ar trebui să se gândească dacă într-adevăr dorim să continuăm pe făgașul actual. Mulțumesc. Acum doamna Intfeld. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să reiau cele spuse de domnul Alvaro și doamna Sepo. Da, întotdeauna e un exercițiu destul de ciudat să purtăm această discuție, pentru că nu prea știm despre ce vorbim, nu avem informații concrete. Știu doar că există discrepanțe între acest raport și raportul de cinci pagini pe care le-am primit în urma Consiliului Jai, dar atâta timp când nu dispunem de raportul complet, nu știm. Se poate că aceste discrepanțe să le uh, putem pune pe, teama, pe mm, seama progreselor înregistrate. Dar nu știm și în temeiul articolului 218 al tratatului avem dreptul să închidem sau să ne dăm consimțământul pentru încheierea de acorduri internaționale, dar pur și simplu ca și cum am semna legați la ochi la finalul documentului. Nu știm ce semnăm. Și cred că formula pe care am folosit-o pentru a ne liniști uh, că nu ne prea plăcea acest uh, acord, dar am spus, ei bine, vom monitoriza îndeaproape aplicarea acestui acord. Dar nu seamănă nici pe departe cu o monitorizare îndeaproape. Totul e destul de neclar și, domnule Pribe, uh, Poate într-adevăr că vi se pare că acordul se aplică bine, poate că așa e, dar eu sincer nu știu și n-am de unde, n-am cum să știu. Așa cum au spus atât domnul Alvaro cât și doamna Seppel, eu mi-am dat acordul um, cu mare reticență, doar pentru că din partea comisiei ni s-a promis că în uh, timp de un an se va înființa sau se va demara funcționarea unui sistem de colectare de date la nivel european. Nu înțeleg de ce durează atât de mult. E vorba de un software în cele din urmă. De ce nu putem elabora un program simplu de mm, extragere de date? Am primit op- opțiunea, am primit propunerea pentru pentru un TFTS european, acum propunerea a fost retrasă și aș vrea să știu de ce lucrurile stau așa. Dumneavoastră ați putut constata scopul în care sunt folosite datele colectate prin TFTP, dar dacă tot e așa de minunat, atunci de ce mai avem acest sistem? Mai există o altă bază de date în Statele Unite pe nume TIDE, după acronimul în engleză. Și, din câte am înțeles eu, colectează datele a 500.000 de persoane care sunt uh, suspectate de a desfășura activități teroriste. E vorba de persoane care nu au nicio condamnare, care în mod oficial nu uh, sunt suspectate, dar e vorba de cetățeni americani. Eu, din câte știu, uh, Statele Unite nu acordă un tratament favorabil cetățenilor non-americani față de cetățeni americani. Și atunci mă întreb dacă așa stau lucrurile cu cetățeni americanii, care nu sunt suspectați de nimic, nu m-aș mira să existe dată referitor la cetățenii din afara Statelor Unite. Și aș dori să ca autoritatea de supraveghere să verifice dacă datele SWIFT au ajuns în această bază de date. Domnul Albrecht, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet cele spuse deja, dar uh, ar aș dori să scot câteva rămași concrete din raport și anume se spune că Europol din iunie 2011 nu a mai constatat nicio solicitare și de atunci, în principiu, ce înseamnă de fapt în principiu de atunci, practic a um, acceptat toate solicitările și mi se pare practic o capitulare um, în fața unui sistem care evident că nu funcționează. Uh, a fost clar în repetate rânduri că Europol nu poate decide, nu poate verifica dacă o solicitare respectă cererile acordului și apoi, bineînțeles, cererile mm, prevederilor europene și solicitările sunt astfel formulate încât, practic, toate datele care au fost disponibile, sunt disponibile acum, uh, Pentru mine nu e deloc clar ce date sunt transmise. Presupun că, în principiu, e vorba de toate datele. Nu putem exclude acest lucru și, după părerea mea, Și faptul că trezoreria americană afirmă că datele superflue Uh, nu mai pot fi șterse o dată pe an, uh, pentru mine personal nu înseamnă că uh, se respectă prevederile acordului dacă nici măcar acele date care nu mai sunt necesare nu sunt șterse imediat și ca să nu mai spunem după un an. Acest acord, așa cum îl percepem în realitate nu e decât o confirmare a ceea ce am văzut deja în practică, și anume nu e doar o modificare, da, e o modificare care acum însă are loc cu consimțământul nostru și care nu corespunde, de fapt, prevederilor uh, privind protecția datelor. prevederi pe care le-am adoptat cu majoritate în 2010 și astfel încalcă cadrul juridic european, iar acest lucru l-a confirmat și Tribunalul Constituțional din Germania, chiar Curtea Europeană de Justiție, de exemplu în cazul MAPA versus SUA, și că de multe ori uh, sunt colectate date fără a se respecta prevederile privind drepturile fundamentale. Deci, acest acord încalcă legislația UE, deoseb când vine vorba de punerea în aplicare a acestuia, din fericire, la vremea respectivă, marea majoritate a Parlamentului, în iunie, atunci când s-a adoptat acordul, a spus că, da, dacă se va uh, pune în aplicare un sistem de extragere de date, așa cum a cerut Sofie Intfeld acum, uh, atunci acest acord ar trebui suspendat după cinci ani. Iar având în vedere cum stau lucrurile acum, v-aș ruga să începeți încet, încet să demarați o inițiativă legislativă pentru a suspenda acest acord. Vă mulțumesc. Domnule Pribe, acum uh, puteți răspunde întrebărilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mă aflu aici pentru a apăra acordul TFTP, ci mă aflu aici pentru a apăra raportul pe care am încercat să-l elaborăm cât se poate de, de obiectiv și cred că am reușit să facem acest lucru. Am dorit să oferim cât se poate de multe detalii și nu am încercat să ascundem nimic. E vorba de o activitate susținută a multor oameni timp de trei luni. Sarcina noastră este să pregătim nu să pregătim negocieri referitor la continuarea sau nu a acordului, ci să punem toate informațiile pe masă. Nu am ascuns nimic încă o dată. Concluzia la care am ajuns este că punerea în aplicare a acordului este la un nivel, aș spune eu, foarte satisfăcător. Cred că dacă am fi spus mai mult, ne-ați fi acuzat că suntem um, în favoarea americanilor. Da, satisfăcător, foarte satisfăcător, nu e același lucru ca și satisfăcător, dar acum totul funcționează foarte bine. O problemă pe care într-adevăr am identificat-o în timpul uh, revizuirii este că felul în care este abordată ștergerea datelor um, se ajunge face să se ajungă la o problemă în sistem. Da, nu există nicio obligație ca datele să fie șterse în fiecare zi sau în fiecare an, ci la cel puțin 5 ani după ce au fost primite. Deci nu are loc uh, această ștergere cu caracter permanent, ci dacă ea se desfășoară la interval regulat, trebuie să se găsească un sistem care să permită ștergerea datelor după maxim 5 ani. Există sisteme care șterg date după um, un an sau sisteme care șterg acele date care au vechime de mai mare de 5 ani, lucru care ar fi în contradicție cu articolul 6, aliniatele 3 și 4. Am uh, subliniat acest lucru în revizuire și după două săptămâni americanii um, au spus că vor uh, face modificările necesare. Iată, um, aceste revizuiri au într-adevăr un efect. Întrebarea referitoare la un mecanism uh, de verificare. Întrebarea legată de articol 4. Da, Într-adevăr, toate datele sunt solicitate și în aprilie uh, s-a emis un comunicat de presă, uh, o greșeală care a fost recunoscută de toată lumea. Iată de ce, în raport am recomandat uh, emiterea de informații neconcludente către public dacă acestea sunt, nu sunt corecte. Iată ce v-am de spus în ceea ce privește această uh, dezinformare care se datorează uh, probabil uh, unei lipse de coordonări. În cadrul Europol am, am luat parte la prima revizuire și am hotărât ca în ziua următoare să organizăm o altă inspecție fără ca noi să fi fost informați și, apropo, Comisia nu e deloc mulțumită cu acest lucru. Am uh, discutat în Washington uh, timp de câteva ore funcționarea mecanismului Europol și în ce măsură puteam uh, lua și noi parte, puteam fi implicați în acest proiect și nu mi s-a părut corect că în echipa mea existau două persoane care practic trebuiau să se evalueze ei pe ei. din echipa privind protecția datelor există două persoane desemnate pentru revizuire de către articolul de, cât, de către grupul de lucru privind articolul 29. Este un punct important pentru noi. Nu știu dacă dumneavoastră ați numit acest lucru un conflict de interese în ceea ce privește accesul la date și după cum afirmă raportul, s-au purtat discuții între Comitetul privind articolul 29 și autoritățile americane pentru a uniformiza procedurile și pentru a evita orice neînțelegere referitor la solicitări. Dacă am înțeles bine, în urmă cu doi ani, mecanismul eh, pentru înaintarea acestor solicitări prin intermediul autorităților uh, naționale de protecție a datelor era extrem de solicitat de către aceste autorități din Europa. Iar dacă cineva are nevoie de pregătire suplimentară pentru TFTP, um, mă ofer uh, voluntar în acest sens. Poate că e un pic uh, ciudat acest acord pentru autoritățile de protecție a datelor. În ceea ce privește mecanismul european, vrem să ne respectăm angajamentele noastre și vreau să amintesc cele spuse de doamna Malmström în Parlament și în fața Comisiei dumneavoastră, unde am făcut un raport la un an după intrarea în vigoare și am ajuns la un acord de tip gentleman agreement. În textul în germană se vorbește despre introducerea unui sistem comparabil european și uh, avem o atitudine deschisă față de acest lucru. Vom organiza o evaluare care va începe la începutul anului următor și ne așteptăm la acest termen de trei ani de zile pentru a putea face un raport pe această temă. Iată, cam aceasta pot fi spuse referitor la sistemul european și ceea ce facem noi pentru a avea un astfel de sistem. În ceea ce privește mecanismul referitor la autoritatea de supraveghere, nu știu cum anume vor evolua acest uh, lucru, pentru că trebuie să ne bazăm întotdeauna pe fapte, fapte concrete și din nou suntem de părere că Vom vedea dacă acest mecanism, mecanism funcționează corect. Apoi, mi s-au adresat și alte întrebări referitor la articolul 4. Cred că am acoperit, de fapt, toate întrebările adresate aici. Și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați trimit asta, acest articol de presă. Nu eram la curent cu existența lui. Și eu, eu sunt obișnuit, domnule președinte, când vin să vorbesc la obiect. Acum mi s a pus întrebări referitoare la un alt subiect, așa că nu prea știu exact uh, când vin să discut despre datele PNR, mi se cere altceva și în orice caz, Noi am cerut autorităților americane, ce vorba de trezorerie, am cerut și pot să vă citesc cu voce tare răspunsul pe care l-am primit astăzi, și anume că trezoreria va lansa un program care să devină un instrument de luptă împotriva terorismului cu toate garanțiile necesare și ca urmare a raportului uh, care a fost realizat ca urmare a încheierii tratat, acordului numit 2011, asta include acordul TFTP ca un instrument care nu este interconectat cu orice alt tip de baze de date și care nu furnizează informații către alte baze de date în afara cazurilor prevăzute în acordul încheiat. Și astfel de transfer de date poate fi încheiat în virtutea prevederilor acordului și sub supravegherea unei autorități independente desemnate de către autorități și selectate în funcție de criteriile ce au fost stabilite. Iată, acestea sunt, uh, este răspunsul pe care l-am primit, iar mesajul principal este că e vorba de un sistem independent care nu are niciun fel de interconectare cu orice alte tipuri de sisteme sau baze de date. Cel puțin asta reiese din răspunsurile pe care, răspunsul pe care l-am primit, și anume că nu există nicio interdependență cu alte baze de date. Acesta este răspunsul primit din partea autorităților americane ca urmare a solicitării de informare pe care uh, am adresat-o. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, am reușit să discutăm acest subiect și de altfel am depășit cu mult timpul care fusese alocat dezbaterii acestui subiect. Să sperăm că vom reuși să menținem ritmul și să vedem și negocierile din cadrul Consiliului, însă dacă nu mă înșel, Uh, Sofie, dorește să mai intervin? Da, foarte pe... Domnule președinte, aș vrea, câteva clar... aș vrea câteva clarificări. Sper că am înțeles greșit. Cred că l-am auzit pe domnul Pribe spunând că concluziile... Vă rugăm microfonul doamnei Intervelt. Uh, că concluziile raportului referitor la transferuri sunt greșite. Deci puteți confirma acest lucru. E corect, după care ați spus în continuare că acesta a fost motivul pentru care ați ales să nu dezvăluiți raportul GSP pentru că nu doreați să dezinformați publicul sau să-l informați în mod greșit. Păi nu știu dacă este coerent, pentru că motivul pentru care nu s-a dezvăluit raportul e pentru că au cerut americanii ceea ce nu e motiv foarte întemeiat sau de ce? Pentru că acolo se pare că există o, o, o diferență de opinie între comisie și uh, uh, cei de la GSB. Dacă există vreun conflict de interes, eh, mie mi se pare că această afirmație este foarte serioasă și de aceea trebuie să o analizăm și să o clarificăm. Domnule, domnule președinte, vă rog frumos să ne ajutați, domnule Pribe, să ne lămurim. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că da, într-adevăr, anumite informații referitoare la cel de-al doilea raport special au fost informații greșite și am vrut să le rectificăm și să le uh, restabilim în mod corect. Nu mi-aduc aminte ce anume am spus precis acum două minute, însă nu mi-aduc aminte să fi comentat ceva referitor la statutul acestui raport al JSB. Însă știu care este avizul exprimat de către Europol în momentul în care a avut loc cea de-a doua inspecție și în momentul în care aceasta a dus la un raport. Se pare că Europol este destul de mulțumit în momentul de față de rezultatul acestei uh, inspecții, mai ales uh, în lumina informațiilor speciale, uh, specifice înaintate de către autoritățile americane la solicitarea acestuia. Și, așa cum am spus, în acest raport, această clarificare a fost considerată a fi necesară de către Europol. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple, destul de clare. Repet încă o dată, modul în care poate fi uh, realizat o sarcină specifică încredințată în virtutea acestui acord și modul în care se răspunde la solicitările lansate de autoritățile americane sau de către uh, cele europene și modul în care Europol supraveghează modul în care se desfășoară toate aceste proceduri, lucru care a fost inițial contestat de către uh, partenerii americani, faptul că s-au introdus o autoritate de supraveghere independentă cu un uh, comitet de management și modul în care au reacționat uh, americanii pe marginea acestui subiect, faptul că am avut anumite discuții ca urmare a acestui al doilea raport, a doua revizuire discuțiile în cadrul echipei de revizuire, putem ajunge la concluzia că au existat persoane care erau de asemenea membre și în acea echipă, lucru care putea pune probleme în procesul acesta global de revizuire. Și ni s-a părut că exista acolo un oarecare conflict de interese, pentru că persoanele acelea trebuiau să analizeze ceea ce au făcut într-un alt context, într-o altă echipă. Deci, poate că sunt eu naiv, însă mie mi s-a părut că acolo exista un oarecare pericol de conflicte de interes. Domnul președinte, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ați împărtășit, ne-ați împărtășit anumite idei, așa cum am spus și înainte, în momentul în care doamna Reding era de față. Profităm de ocazie pentru a vă ura numai bine și la mulți ani! Now, move on. As the point... Ne mai rămâne un punct pe ordinea de zi Raportul domnului Demera a fost uh, amânat, deci putem trece acum la punctul 18. Este vorba de raport al Comisiei către Parlamentul European și, al, uh, și Consiliu. Al doilea raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen în perioada 1 mai 2012-31 octombrie 2012. Comisia publică acest raport de doar pe an, e vorba de funcționarea zonei Schengen și avem ocazia să avem un schimb de vederi pe acest subiect. Îl invităm pe reprezentantul comisiei, doamna Belinda Pike, să ne facă o prezentare și după aceea vom avea dezbaterea. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, e o plăcere pentru mine să vă prezint al doilea raport. Am avut uh, plăcerea să mai vin să vă prezint primul raport înainte de vacanța de vară. După cum știți, pentru comisie este foarte important ca Parlamentul și Consiliul să aibă ocazia uh, în mod sistematic să uh, evalueze funcționarea zonei Schengen să facă un bilanț uh, al dezvoltărilor de, în timp de șase luni și să uh, facă recomandări în ce privește funcționarea zonei Schengen. Acest raport a fost discutat la Consiliul JAI din 6 decembrie și foarte pe scurt aș dori să sintetizez uh, cele mai importante puncte, în primul rând uh, granițele externe, granițele interne, extinderea și vizele. În primul rând, uh, în ce privește granițele externe, presiunile rămân foarte mari la uh, granițele externe, mai ales în anumite zone, mai ales uh, la frontiera terestră uh, dintre Grecia și uh, Turcia, dar cu mare satisfacție am constatat că autoritățile grecești grecești au uh, făcut eforturi de a controla acest, uh, aceste, aceste frontiere, ceea ce a dus la uh, scăderea numărului de treceri neregulamentare ale frontierelor. Bineînțeles că există probleme, mai ales legate de asistența umanitară și uh, Comisia are proiecte regionale de protecție uh, de uh, um, găzuirea refugiaților. Scopul nostru este să, uh, este să ne asigurăm că prezența lor este uh, regularizată și că nu sunt, nu sunt confundați cu uh, migranții iliciți. Apoi am primit uh, uh, rapoarte îngrozitoare sau au fost informații în legătură cu uh, persoane care s-au uh, înecat în Marea Mediterană și în Marea uh, Egee, cum s-a întâmplat recent, și de aceea am dorit ca uh, sistemul Eurojust să fie cu adevărat lansat, pentru că astfel s-ar putea salva multe vieți care, uh, ale persoanelor care se înneacă. Uh, Uh, s-a anulat cons decizia Consiliului uh, de a lansa operațiunile uh, maritime Frontex. E foarte important să avem un set clar de reguli pentru a ne asigura că operațiunile noastre sunt eficiente. Curtea a acceptat faptul că decizia să rămână în vigoare până când se va adopta o nouă decizie și Comisia va prezenta o propunere legislativă la începutul anului 2013 pentru a înlocui decizia Consiliului. Foarte pe scurt, în ce privește controlele la granițele interne, primim plângeri plângeri de la cetățeni în ce privește controle și piedici uh, la frontierele interne. Le luăm în serios, le anchetăm, uh, însă se pare că numărul de uh, plângeri nu a crescut, dar e important să rămânem foarte vigilenți în legătură cu tot ce ar putea să pară controle interne, controle la frontierele interne și care ar fi piedici în calea liberei circulații în Europeană. După cum știți, statele membre, datorată unor deci, pe baza unor uh, împrejurări obișnuite, pot reintroduce controle la frontierele interne și, așa cum am raportat și în uh, documentul nostru, două state membre au uh, profitat de această um, ocazie în cele șase luni de care vorbim, Spania și Polonia. Având în vedere că perioada acoperită a mai, a mai nu, nu includea și Um, restricțiile impuse de Norvegia cu privire la uh, organizarea decernării premiului Nobel. Am explicat în raport și uh, măsurile luate de noi pentru a ne atinge uh, obiectivul respectiv libera circulație. Așa cum am spus la Consiliul Jai, Comisia consideră că Bulgaria și România întrunesc toate condițiile pentru a aplica acquis Schengen și Consiliul a luat o decizie pozitivă. Sperăm să uh, ia o decizie pozitivă în ce privește aderarea României și Bulgariei la Schengen cât mai repede. Și, în fine, raportul acoperă și alte chestiuni legate de politica de vize și aș uh, dori mai ales să spun că sistemul de informare a vizelor a fost lansat în nouă regiuni, Orientul apropiat și în statele din zona Golfului și că dă rezultate bune. Sper că uh, raportul nostru vi se va părea continu- în continuare util. Așteptăm uh, reacțiile dumneavoastră la acest raport și, dacă doriți, uh, să aprofundăm chestiuni și în eventuale uh, rezultate ulterioare. Vom continua să publicăm aceste rapoarte odată la șase luni și sperăm că sunt utile în activitatea dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumim, doamnă Paic, în numele Comisiei. Mulțumim pentru devotamentul și angajamentul de care dați dovadă pentru acest subiect, deși ne dăm seama că nu e momentul cel mai oportun să discutăm un astfel de subiect, având în vedere orele înaintate și uh, faptul că aflăm în ziua de astăzi. Deschidem totuși uh, dezbaterea. Aveți cuvântul domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru al doilea raport pentru zona Schengen. Am citit acest raport și am observat că acest raport uh, pornește, începe cu o descriere a ce se întâmplă la granițele externe mai ales la uh, frontiera uh, uh, turco-greacă și cum se fac îmbunătățiri și se propun evoluții pozitive. În primul raport au fost făcute, au fost aduse foarte multe critici pentru situația din această zonă, critici aduse Greciei și acum ne confruntăm cu o situație inversă, um, 1800 de uh, polițiști au fost trimiși la uh, această graniță și că rezultatele sunt foarte satisfăcătoare, respectiv că fluxul de migranți uh, uh, ilegali a scăzut foarte mult. Deci întrebarea mea e următoarea. Comisia consideră că această situație uh, se va pereniza în viitorul apropiat, pentru că știu că acest efort a necesitat o nouă infrastructură, finanțare suplimentară din partea Comisiei, sprijin tehnic din partea uh, Uh, Frontex și, și schimbul de bune practici cu alte state membre. Deci, iată, am obținut aceste rezultate pozitive. Considerați că uh, e marjă de manevră, că putem și în viitor să luăm uh, măsuri în acest sens, în viitorul apropiat? Considerați că această evoluție uh, nu se va schimba în următorul uh, raport? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sipel! În germană aveți uh, o întrebare? Am doar o scurtă observație. La alte puncte ale ordinii de zi de astăzi am spus că există într-adevăr un mecanism în cazul țărilor candidate uh, de verificare a criteriilor de la Copenhaga, dar nu și în cazul statelor membre. Cred că și în cazul spațiului Schengen este important dacă ne-am dreptat atenția nu doar în afara granițelor, ci am uh, urmărit cu atenție ce se întâmplă și în interiorul frontierelor Schengen, pentru că am primit în repetate rânduri parte din partea Comisiei care scotau în evidență problemele care existau în interiorul zonei Schengen și cred că nu trebuie să uităm acest lucru, pentru că cel puțin în discuțiile publice, se vorbește despre granițele externe, dar nu despre cele interne și nu trebuie să uităm acest lucru. Mulțumesc, doamna Paik. Poate doriți să faceți câteva observații suplimentare după ce i-ați auzit pe eurodeputați? Da, mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Am constatat cu mare satisfacție că în ultimile, în uh, ultimile luni situația de la granița dintre Turcia și Grecia s-a îmbunătățit foarte mult, dar trebuie să fim conștienți nu e o surpriză faptul că uh, fluxurile migratorii uh, și-au schimbat rutele uh, și datorită uh, activității celor care înlesnesc uh, traversarea granițelor. Deci uh, s-a făcut uh, uh tranziția înspre, tra- uh, înspre uh, traficul maritim, care a dus la tragedia de care știm. Deci, uh, uh de asemenea, am dorit ca uh, activitățile Frontex să vizeze în mod mai specific activitățile pe mare. Sperăm că progresele respective să se perenizeze, dar bineînțeles că uh, desfășurarea temporară a, frontierelor, a grănicerilor la frontiere uh, ar trebui să fie Uh, stabilizată și Comisia cooperează cu autoritățile grecești pentru uh, a avea o politică de control a frontierelor uh, sofisticată care să folosească ultimile tehnici din domeniu. Vom încerca să ne asigurăm că se acordă și finanțarea necesară din, front, din, din frontul de control al frontierelor. Ne dăm seama care sunt problemele legate de cofinanțare, e o problemă care a fost abordată de către Parlament și sperăm ca Consiliul să crească rata de finanțare cofinanțare. Sper, nu vă pot promite, însă că în următorul raport să putem uh, arăta că uh, această, uh, această îmbunătățire se perenizează așa cum a sugerat și uh, eurodeputatul. Da, este un progres important, dar nu putem să considerăm că uh, e uh, un progres permanent, deci va trebui să continuăm să depunem eforturi în acest sens. Și, bineînțeles, că contribuția statelor membre la operațiunile uh, comune Frontex uh, e foarte importantă. Apoi, în ce privește uh, controlul sau lipsa frontierelor interne. Da, într-adevăr, e o chestiune foarte importantă pentru Comisie și va fi și un element foarte important uh, din um, mecanismul de evaluare Schengen. Știu că dialogul tripartit continuă între Parlament și Consiliu și cred că este foarte important faptul că am putut arăta că uh, uh dorim să ne asigurăm că nu există controle la granițele interne. Mulțumim, domnule, doamnă Paica. Mai are cineva întrebări sau observații? Dacă nu, Vă mulțumim, doamnă Pike, pentru prezentare. Uh, profităm de ocazie pentru a vă ura uh, și noi toate cele bune din partea uh, deputaților. Aș dori să urez toate cele bune și asistenților, membrilor secretariatului și interpreților care activează atât de bine, care ajută această incintă unde se vorbește în multe limbi, deci aș dori să vă urez toate cele bune, nu numai pentru pauza de Crăciun, dar aș dori să vă urez și la mulți ani pentru anul 2013. Sperăm ca uh, acest, să, acest an să ne aducă o luminiță la uh, capătul tunelului această criză de pe urma căreia am suferit atât de mult și care a pus Uniunea Europeană într-o situație atât de dificilă și de atât de mult timp. Deci, încă o dată, toate cele bune și Comisia Libe se va reîntruni în 10 ianuarie la ora 9. Până atunci, vacanță plăcută, Crăciun fericit și anul fericit!